Allora. Dear colleagues, we can... Uh, Stimați colegi, putem începe cu punctul 1 pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecții, putem considera că proiectul de agenda a fost adoptat fără modificări. Subiectul numărul 2. Anunțurile președintelui. Informare în legătură cu misiunea Envi la Helsinki. Documentele includ și raportul deplasării în perioada 17-19 mai la Helsinki. Astăzi avem interpretare în 20 de limbi și exceptat și uh, de asemenea există o transmisie în direct. Subiectul numărul 3, recomandările coordonatorilor, au fost distribuite pe cale electronică. Dacă nu există obiecții, putem să le considerăm aprobate. Îmi cer scuze, trebuie să revin la anunțurile președintelui. În această după-amiază, la orele 15, Comisia ENVI va uh, organiza semnarea oficială a politicii Envi în uh, cadrul uh, EMAS a fost elaborat un document care va fi semnat de către președintele Schulz și de către secretarul general Vele. După cum știți, emas se referă la performanța ecologică, managementul ecologic, schema de audit și din eh, decembrie 2007 eh, a fost dezvoltată această politică de mediu care constituie o piatră de hotar pentru activitatea Parlamentului în această perioadă legislativă. Biroul a adoptat eh, pe 9 mai anul curent acest proiect de politici și invit pe toți membrii comisiei noastre să fie prezenți la ceremonia de semnare a acestui document. Iar acum putem să revenim la aprobarea procesului verbal din 26 aprilie. Dacă nu sunt obiecții, vom considera că a fost adoptat procesul verbal. Iar în ce privește negocierile interinstituționale, vreau să vă informez în legătură cu rezultatul trialogului privind controlul oficial. Cel de-al 10-lea și ultim trialog a avut loc pe 15 iunie dintr-un total de 10 asemenea de întâlniri tripartite, 8 luni de negocieri sub două președinții, Luxemburg și țările de jos. În sfârșit, după toate aceste eforturi, am ajuns la un acord. În cadrul Coreper mâine se va finaliza această acțiune și uh, vom vota în plenara din iulie. Îi mulțumesc doamnei Kadenbach pentru eforturile întreprinse și pentru rezultatul fericit al acestor negocieri. Și putem trece acum la punctul 6 al ordinii de zi, un schimb de vederi cu reprezentanții Comisiei privind directiva legate de deșeuri, de ambalaje și în cadrul legislației curente. Am avut o primă sesiune pe această temă, dar nu am ajuns la ă, concluzii și ca atare putem continua dezbaterea de la întâlnirea precedentă Există o serie întreagă de întrebări adresate Comisiei la care așteptăm răspunsuri și așta da cuvântul Comisiei. Îi mulțumesc domnului Saudascas pentru prezență și după ce Comisia va răspunde la întrebările adresate vom începe dezbaterea cu colegii prezenți în sală. Vă rog, reprezentantul Comisiei, aveți cuvântul. Întrebarea numărul 1. Mulțumesc, domnule președinte. Această întrebare numărul 1 este vorba despre uh, produse adiacente în cadrul deșeurilor și vă mulțumesc uh, pentru că ați permis finalizarea acestei dezbateri pe un subiect important. Condițiile stabilite în articolele 5 și 6 în directiva privind deșeurile sunt menite să vină în ajutorul operatorilor economici și statelor membre să interpreteze conținutul conceptului de deșeuri, ce poate fi considerat a fi un deșeu și ce nu, având în vedere și posibilitatea de uh, recuperare a substanțelor din deșeuri și este vorba de articolele 5 și 6 care se referă la această uh, condiționare. Este vorba despre criterii uh, ale Uniunii Europene, de criterii naționale. Cea de-a treia posibilitate este să se uh, ia o decizie pe plan național uh, de la caz la caz. Conform directivei privind deșeurile, Comisia și statele membre pot verifica buna funcționare a pieței interne care să nu fie subminată de uh, reglementări naționale care să constituie piedici pentru această bună funcționare. Și uh, în ce privește deșeurile, trebuie să existe criterii specifice. Uh, de la aplicarea primului program cadru, statele membre au notificat Comisiei 21 de decizii legate de aceste criterii, 13 din Marea Britanie, 2 din Franța, există însă și din partea țărilor de jos și altor state asemenea notificări. Este vorba de reciclarea diverselor substanțe, inclusiv uh, ipsosul de pildă și, uh, bineînțeles, Comisia Europeană a solicitat uh, statelor uh, membre să verifice dacă există o conformitate între legislația europeană și cea națională în mod special uh, uh, în legătură cu un criteriu din Marea Britanie, Comisia a declanșat procedura de încălcare uh, pentru neconformitatea prevederilor. Deci, și operăm cu articolele 5 și 6, acordăm statelor membre o mai mare responsabilitate și posibilitatea de a-și asuma un rol mai activ în ce privește simbioza industrială. există uh, modalități de aplicare a acestor legislații, inclusiv prin analize de la caz la caz. Comisia nu propune modificarea uh, legislației uh, actuale, pentru că nu uh, știm dacă există dificultăți de implementare pe plan național după adoptarea acestei legislații uh, comunitare. Dar în ce privește produsele finale, sigur că există unele dificultăți în situația din diverse statele membre. Noi suntem dispuși să oferim consultanță acolo unde este cazul pentru a se aplica și criteriile comunitare. Dar ă, acolo unde există o valoare adăugată în ce privește aplicarea ă, directivei privind deșeurile, Comisia este dispusă să recurgă la o upgradare. Planul de acțiune pentru economia circulară are în vedere pe plan comunitar un nivel sub superior de aplicare, inclusiv privind uh, regulamentul referitor la fertilizatori sau la um, combustibilul bio. în legătură cu întrebarea specifică în legătură cu uh, situația din Italia privind combustibilul solid, Comisia Eh, va eh, analiza eh, legislația relevantă pentru că Italia a restricționat utilizarea de combustibil solid, dar doar în raport cu plantele și cu directiva privind protecția plantelor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Ați răspuns la primele trei întrebări. Nu știu dacă există și din partea colegilor dorința să adauge ceva sau să fac observații. Domnul Tovas. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim Comisiei pentru explicațiile oferite. Avem unele semne de întrebare și în legătură cu coerența politicilor voi purta o dezbatere peste circa o oră și ascultând acum comisia vă mărturisesc că nu m-au convins întru totul criteriile menționate cu privire la deșeuri. Nu m-au convins că există coerență la nivelul politicilor. statele membre aplică criterii diferite, în moduri diferite, aceasta e imaginea de ansamblu și înțeleg că nu e ușor pentru comisie să urmărească ce face fiecare stat membru și să găsească soluții acolo unde sunt probleme. Există diferențe mari între tehnologii, între abordări. Deci, poate ne explicați mai în detaliu care sunt problemele dumneavoastră în legătură cu criteriul acesta și apoi Eventual vom găsi o soluție, vă vom contacta cabinetul meu, dacă se poate vă va contacta, însă ne, dacă ne puteți explica și acum mai în detaliu. Nu știu dacă mai sunt alte întrebări din partea colegilor. Atunci dăm din nou cuvântul Comisiei pentru răspuns. Mulțumesc pentru întrebare. Avem aici mai multe probleme legate de criteriul încetării statutului de deșeuri. Pe hârtie totul arată foarte bine. Adesea se pare că sunt lucruri bune și pentru piața unică și pentru întreprinderi, însă practica ne spune altceva. Dintr-o serie întreagă de motive. Există date concrete, realitate care, realitatea ne arată că nu e chiar așa. De exemplu, pentru metale și uh, sticlă, preluarea și aplicarea reglementărilor nu e deloc grozavă. Cu excepția poate a Italiei, unde cadrul legislativ era și înainte asemănător cu cel adoptat la nivel european anterior. Noi am încercat și sper că vă aduceți aminte acum câțiva ani să aplicăm acest criteriu end of waste, încetarea statutului de deșeu, pentru hârtie. Însă ce s-a întâmplat atunci? Au existat interese contradictorii între reciclare și end of waste și tocmai acestea, acestea sunt lucrurile asupra cărora trebuie să ne aplecăm când vorbim de acest criteriu. Trebuie satisfăcută o serie întreagă de criterii, dar în același timp trebuie ținut seama și de interesele gestionarilor de deșeuri. Ce s-ar putea întâmpla, ni s-a spus, în cazul hârtiei, ar fi să se colecteze prea multă hârtie de prea bună calitate și ar părăsi Uniunea Europeană. Ori hârtia aceasta a consumat foarte multe resurse pentru a se produce. De, de aceea trebuie investit, numai acolo unde criteriul acesta end of waste se poate aplica pentru a răspunde nevoilor punctuale de pe o piață. Până în prezent, n-am uh, auzit să fi fost probleme substanțiale din partea întreprinderilor care să se plângă de nevoia absolută a acestui criteriu end of waste – Există uneori astfel de situații, dar nevoile sunt specifice și limitate la anumite întreprinderi care, și nu neapărat la toate. De aceea, acestea au fost problemele pe care le-am întâmpinat, le întâmpinat cu acest uh, statut de încetare a deșe, statutului de, dece, de deșeu. Am preferat să verificăm ce fac statele membre, sigur, n-am analizat lucrurile de la caz la caz, decizie cu decizie și poate că aici este problema, în modificarea directivei am solicitat uh, să se impună statelor membre obligația de a stabili astfel de criterii sau de a lua ele însele o decizie de la caz la uh, caz. Și apoi verificăm dacă totul este în regulă și respectă legislația europeană și dacă funcționarea pieței nu este împiedicată. Încă un lucru referitor la întregul ciclu până în momentul în care încetează statutul de deșeu. Multe întreprinderi de reciclare folosesc produsele care rezultă din uh, acest ciclu și atunci nu mai e nevoie de încetarea statutului de deșeu, ci trebuie doar să se respecte cerințele de conformitate pentru respectivul produs, uh, mediu, sănătate, siguranță și așa mai departe. Dacă se trec aceste criterii, produsul respectiv e foarte bun. Deci sunt multe lucruri de avut în vedere. Propun în orice caz să nu se închidă complet posibilitatea de a folosi acest statut, de, de, de acest criteriu de încetare a statutului de deșeu. Uneori s-ar putea ca el să se dovedească necesar, dar oricum utilizarea sa trebuie făcută în mod proporțional. Mulțumesc foarte mult. Dacă alte întrebări nu mai sunt, putem trece la punctul următor responsabilitatea producătorilor și dau din nou cuvântul Comisiei pentru răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte. Încă un subiect foarte important. Probabil unul dintre succesele reale în materie de gestionare a deșeurilor și economie circulară este și motivul pentru care ne-am dorit ca acest principiu al responsabilității extinde a producătorului să rămână și pentru viitor în picioare e un lucru fundamental pentru Uniunea Europeană și nu numai de alminteri. Referitor la întrebarea privitoare la aplicabilitatea obligației extinse a producătorilor pentru comerțul la distanță, Potrivit articolului 8 din Directiva Cadru privind deșeurile, statele membre pot aplica responsabilitate extinsă a producătorului în legătură cu orice persoană fizică sau juridică care desfășoară în mod uh, profesional uh, activități de producție, vânzare, import sau export al produselor. Se poate astfel impune de către statele membre responsabilitatea extinsă a producătorului pentru produsele respective care fac inclusiv obiectul comerțului la distanță, iar punerea în aplicare a acestei obligații indiferent de modul în care sunt vândute uh, produsele, ține de uh, responsabilitatea competențelor uh, de responsabilitatea autorităților naționale. Referitor la baterii, există cerințe specifice ale Uniunii Europene pentru producătorii care folosesc comerțul la distanță. În amendamentele propuse la legislația privind deșeurile, Comisia propune cerințe minime cerințe care își propun să sporească transparența procedurilor și monitorizarea acestora și uh, pentru autorități și pentru organizațiile de producători. Vor exista astfel instrumente mai multe pentru a aborda problemele legate de comerțul internațional la distanță și pentru a aborda și uh, problema așa numiților freeriders, speculatori. În cazul CONAI, un consorțiu de producători de ambalaj, schema respectă legislația Uniunii Europene din cadrul directivei cadru privind uh, uh, ambalajele și privind uh, deșeurile, pentru că niciuna dintre acestea nu prevede reguli specifice cu privire la contribuțiile financiare ale producătorilor. În propunerea nouă, Comisia propune introducerea de uh, cerințe în domeniu care s-ar aplica și acestei scheme italiene CONAI, în baza acestor cerințe propuse de către Comisia acum, ar trebui acoperite toate costurile de gestionare a deșeurilor pe care le reprezintă, pe care le generează produsele respective. Potrivit uh, unei reguli de tranziție pe care o propunem la articolul 8, din directiva cadru privind uh, deșeurile, CONAG ar avea la dispoziție trei ani și jumătate după intrarea în vigoare a directivei pentru a o respecta. În legătură cu uh, cazul de încalcare a dreptului comunitar pentru, pe care l-am deschis împotriva Italiei, pot să spun că uh, Italia s-a angajat să analizeze încă o dată și să revizuiască planurile regionale care vizează anul curent. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă au colegii întrebări. Se pare că nu. Caz în care putem trece la grupul de întrebări următor cu privire la operațiunile specifice și schemele, schemele specifice în materie de deșeuri. Și dau din nou cuvântul Comisiei. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Referitor la întrebarea cu privire la exporturile legale și statutul uh, de sfârș- și criteriul privind sfârșitul statutului de deșeu, aceasta este o problemă și pentru economia noastră care ratează ocazia de a profita de resurse valoroase se desfășoară în prezent la nivelul comisiei o activitate care ne arată, potrivit evaluărilor uh, de până în prezent, că numai 3,5 până la 4,5 milioane de vehicule pe an nu sunt raportate sau înregistrate ca făcând parte din uh, stocul vehiculelor sau ca dobândind statut de uh, sau ca ajungând la uh, statutul de, la sfârșitul statutului de uh, deșeu. E vorba de vehiculele reciclate. Neutilizarea acestor posibilități uh, presupune probleme pentru mediu dacă ele sunt prelucrate în facilități neautorizate sau ajung pe piețele second-hand și asta duce la pierderi pentru guverne, pentru IMM-uri de asemenea. De aceea, ce facem concret în acest sens? E nevoie de acțiune la mai multe niveluri, în special în ce privește cooperarea sporită între autoritățile de mediu și alte autorități, pentru a pune la oaltă și pentru a armoniza procedurile de înregistrare și dezînregistrare a vehiculelor din Uniunea Europeană. În prezent, Uniunea Europeană uh, vine cu o, o, o consultare pe această temă care urmează să fie lansată pentru a evalua eficiența măsurilor naționale pentru a se evita dumpingul sau procedurile de exportare ilegală a acestor vehicule care și-au încetat statutul de deșeu. Începând de anul acesta, noule, noile amendamente la regulamentul privind transportarea deșeurilor conțin dispoziții speciale și, în plus, Comisia este în curs de a elabora și acte de punere în aplicare în care sunt stabilite uh, niște tabele de corelare între costuri. În dorința de a se putea identifica bunurile care sunt transportate în, sau mai degrabă uh, deșeurile transportate sub titulatura de bunuri comerciale. Sunt elaborate și orientări la adresa statelor membre pentru a se reduce volumul uh, deșeurilor transportate ca fiind uh, bunuri comerciale. Și acum o întrebare din partea domnului Pedicini de curând, uh, Comisia a primit două întrebări din partea Parlamentului. Într-adevăr, sunt teme care ridică semne de întrebare și Comisia va contacta autoritățile din Italia pentru a analiza mai în detaliu problemele, însă vă pot deja spune la nivel preliminar că s-ar putea să fie nevoie de o sporire a capacității în sudul Italiei. Întrebarea este cu cât. Sunt mai multe considerații de avut în vedere. Mai întâi, rata de incinerare pare subadecvată în prezent în Italia. Avem 21% rată de uh, aveam 21% în 2014, ceea ce părea corect uh, având în vedere nivelul de la întreaga, din întreaga țară. De asemenea, Există riscul, în momentul de față, ca Italia să nu-și poată îndeplini țintele din 2020, respectiv din 2025-2030. Capacitatea întreprinderilor de incinerare este o problemă specială în sudul Italiei. Acolo ar trebui investit mai mult în prevenirea deșeurilor, colectarea uh, separată a deșeurilor și asta ar permite evitarea unor situații de blocaj ca cele din prezent pe viitor. Trebuie evitată eh, infrastructurile suboptimale de prelucrare a deșeurilor, eh, folosindu-se, folosindu fondurile publice. Vă mulțumesc. Thank you very much. Now we have a question from... Mulțumesc foarte mult. Acum o întrebare din partea domnului Florenț. Da, mulțumesc. Cu ani în urmă am fost raportor pe directiva cu privire la deșeuri. Și atunci uh, am avut o divergență cu Comisia în ceea ce privește statutul unei mașini uh, folosite, dacă este deja considerat deșeu sau încă vehicul. Și rezultatul a fost acela că în prima zi, la intrarea în vigoare a acestei directive, n-a funcționat la modul operațional. Eu uh, locuiesc în apropierea unei autostrăzi care duce de la Antwerpen până la uh, de la Anver până la în Polonia și acolo zi de zi circulă numeroase autotractoare care practic transportă mașinile folosite până în uh, estul Europei. Însă aici se pune problema și a modului în care se face reciclarea. Și în țara mea, o serie întreagă de întreprinderi au investit în uh, tehnologii, dar și în uh, echipamente pentru a putea garanta o reciclare Uh, corespunzătoare și acum iată că mii de mașini uh, se transportă în, spre est. Mii de întreprinzători la mine în țară sunt uh, absolut nemulțumiți cu aplicarea. Și dacă mai aud că Comisia intenționează să organizeze în vară o întâlnire cu părțile interesate, atunci cred că nici măcar nu are rost să aibă loc. Și dacă ascult tot ceea ce uh, îmi spuneți, uh, de fapt îmi dau seama că întreaga politică în domeniul mediului în Europa nu funcționează și revin la exemplul meu, dacă nici măcar uh, nu avem un termen care să demească precis ce este reciclarea, pentru că există multe puncte de vedere diferite în Europa. Și apoi mai există și aceleași procentaje, lucrurile chiar nu pot să funcționeze. Eu cred că comisia ar trebui să se gândească mai aprofundat ce anume se poate face, cine ia o decizie cu privire la mașinile vechi, cine are ultimul cuvânt de spus. Dar nu există responsabile aici, nu? Și hoții de mașini nu fac decât să râdă de noi până la urmă. Dacă ne uităm doar pe coastă câte mașini dispar așa și este o pierdere economică. Și mă voi și opri și împreună cu doamna Bona Fede, care a realizat un raport foarte bun, pretindem că ne ocupăm de economia circulară, dar avem uh, dita mai găuroiu în uh, bugetul nostru. Milioane lipsesc din bugetul nostru și ce face Comisia? Anunță o consultare a părților interesate. Deci eu am participat atunci când s-a redactat această directivă, știu că și atunci ne-am uh, tot certat, mai știu și cu cine, mai am și corespondența, dar nu, Iată că astăzi materiile prime ne dispar din țară, alții râd de noi și noi tragem ponoasele. Thank you very much. Have a question from the colleagues. Mulțumesc foarte mult. Dacă există și alte întrebări din partea colegilor, dacă nu am să dau acum cuvântul Comisiei pentru comentarii. Mulțumesc foarte mult. Aș putea să fiu de acord cu analiza critică a domnului Florenț. Sigur că trebuie să ținem cont de faptul că avem de a face cu o directivă, deci cine este responsabil de implementare, răspunsul este statele membre. Statele membre sunt responsabile de implementarea sau respectiv neimplementarea acestei directive. Pe de altă parte, nu aș spune că directiva a fost cu totul lipsită de succes. Dacă ne uităm la ratele de recuperare a pieselor din autovehicule, este una dintre cele mai ridicate dintre toate produsele, de fapt și responsabilitatea extinsă a producătorului pare să funcționeze, pentru că schema de responsabilitate pentru vânzările de mașini și recuperarea acestora pare să funcționeze foarte bine atunci când este bine aplicată. Pentru că ratele de recuperare sunt uh, de circa 90%. Problema este cu mașinile uh, care lipsesc uh, și care nu știm unde se află, numărul cărora este uimitor, e vorba de milioane. Nu știm ce se întâmplă cu ele, s-ar putea să fie transportate în afară, probabil că sunt dezmembrate și în Uniunea Europeană și atunci când sunt dezmembrate, într-un context care nu este supus reglementărilor, acest lucru duce la condiții inechitabile de concurență pentru cei care operează în baza legii. Și aici trebuie să abordăm problema împreună cu statele membre și în special cu um, autoritățile responsabile pentru înmatricularea și uh, precum și ștergerea din uh, registru a autovehiculelor. Sigur că dacă o mașină veche își găsește altă utilizare în altă parte, foarte bine. Întrebarea este ce se întâmplă atunci când într-adevăr ajung uh, la finalul Uh, ciclului de viață. Problema apare atunci când aceste mașini sunt transportate în mod ilegal și dispar de pe piața noastră. Atunci sunt de acord că pierdem resursele, resurse care sunt uh, prețioase, pentru că ele sunt integrate în vehicul. Sunt multe lucruri valoroase, dar și lucruri periculoase într-o mașină. Dacă sunt dezmembrate în baza regulilor, lucrurile merg foarte bine, dar când statele membre nu aplică asta, atunci uh, avem o problemă. Noi vrem să forțăm statele membre să analizeze, să vadă care este dimensiunea problemei până la urma urmei și să urmărim mai îndeaproape ce se întâmplă în statele membre pentru a ne asigura că implementarea acestei directive se face în mod corespunzător. Mulțumesc, am să dau din nou cuvântul domnului Florence pentru o întrebare suplimentară. Deci o mașină care funcționează Uh, și care se vinde în uh, estul Europei uh, e în regulă dacă mai funcționează și se mai utilizează. Nici din punct de vedere economic nu avem nimic de obiectat. Dar dumneavoastră spuneți că producătorii sunt responsabili și la data respectivă uh, Spuneați că iată soluția, dar uh, producătorii definesc uh, responsabilitatea în ceea ce privește deșeurile electronice în felul următor. Să zicem că sunteți un, uh, un producător care achiziționează baterii și alte piese electronice de la Bosch. Atunci, și în final, Audi și Mercedes nu plătesc nimic pentru aceste piese, ci doar uh, Uh, acel uh, producător care face subansamblele. Și de aceea mari producători până la urmă nu simt nimic din această responsabilitate. Deci aici e o breșă. Și eu cred că până la urmă comisia va reuși să o închidă dacă vrea. În ceea ce privește producătorul de angrenaje ZF, pentru că majoritatea mașinilor funcționează cu astfel de cutii de viteză, da. Și atunci se pune întrebarea dacă cei care trăiesc uh, în aproape de autostrada 40 care traversează Belgia, Germania, Polonia și mai departe. Cine controlează transporturile astea de mașini uzate? Please, Commission. Comisia, vă rog. Well, um, member states may define differently um, the extent ei bine, statele membre poate că definesc în mod diferit responsabilitatea extinsă a producătorilor. Odată ce uh, mașinile ajung pe piață, nu sunt uh, neapărat uh, la curent cu modul în care a fost implementată directiva în Germania. Dar trebuie să existe un responsabil. Nu poate să nu fie nimeni responsabil. Deci revine autorităților germane să uh, controleze situația. Bine, pot, se poate lucra cu stimulente. Există, de pildă, o schemă, dar nu o să dau nume, în altă țară mare din Europa, unde se oferă stimulente pentru reșaparea diferitelor piese auto. Și remontarea lor în uh, autovehicule. Este un bun exemplu. Apoi, cine verifică ce mașini folosite sunt uh, transportate în camioane? Există reguli pentru piața internă? Sunt autorități responsabile în uh, statele membre, dar dacă trece granița Uniunii, atunci avem uh, de-a face cu ofițerii vamali. Și autoritățile vamale trebuie să coreleze codurile de deșeuri cu codurile de uh, autovehicule. Sigur că o mașină conține foarte multe piese și probabil vor, va trebui făcută corelația cu partea de electronice. Eu cred că dacă s-ar acționa mai uh, cu presiune, um, atunci, într-adevăr, am putea trage un semnal de alarmă și aici chiar avem nevoie de mai multă implementare. Mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai sunt uh, alte întrebări, putem uh, încheia și acest punct de pe ordinea noastră de zi și să trecem la următorul punct și anume obiecția în baza regulilor 146, cantități maxime de tiacloprid în anumite produse și am să dau cuvântul doamnei raportor Godin. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Această obiecție vizează limita maximă de reziduri la tio Cloprid în miere. Tiaclopridul este un uh, insecticid din clasa neonicotinoidelor. Excusez-moi, parce que... Euh, donc, euh, Euh, je disais le tiaclopride. Spuneam, tiaclopridul este un insecticid din clasa neonicotinoidelor care substituie trei uh, tipuri de neonicotinoide. În Franța, utilizarea s-a dublat practic în perioada 2013-2014, dar în această perioadă, de fapt, neonicotinoidele uh, sunt mai prezente cu 31%. În clipa de față, EFSA studiază impactul utilizării, uh, este în clipa de față uh, permisă utilizarea, dar albinele sunt mai expuse decât înainte și trebuie să existe până la urmă și o doză uh, maximală care să fie permisă uh, prezența în miere. Această doză se pare că uh, a fost depășită. Trebuie să revizuim definiția privind dozele maxime admise în special, trebuie să studiem efectele asupra sistemelor imunitare eh, la eh, a insecte. Ca atare, eh, ne miră propunerea Comisiei, în ciuda convergențelor unor elemente care îndeamnă la prudență. Trebuie să ne gândim la identificarea perturbatorilor endocrini în baza studiilor care s-au făcut pe plan comunitar. Pentru că este vorba aici de produse chimice care probabil au un efect cancerigen, care sunt toxice, iar uh, acest lucru este uh, neliniștător pentru că mierea este un element uh, esențial pentru sănătate și uh, trebuie să uh, ne gândim că există uh, aceste substanțe care creează îngrijorare și care nu ar trebui să fie prezente în miere. Apicultorii deja au probleme cu mortalitatea albinelor. Uh, Comisia săptămâna trecută spunea că atunci când există dubii privind perturbatorii endocrini, principiul precauției trebuie să prevaleze. Și pe acest lucru se bazează și obiecția mea. Evaluările care au fost uh, efectuate sunt nesatisfăcătoare. Uh, uh, în Germania um, s-au efectuat două studii care sunt încă um, neconcludente pentru că um, există uh, și um, state în care se folosește mai puțin tiacloprid uh, decât în alte state membre. După aceea um, există și uh, opinii divizate privind utilizarea insecticidelor și produselor fitosanitare. Eu cred că trebuie să analizăm până la urmă impactul tiaclopridului din alte puncte de vedere Um, a existat și uh, un uh, demers de modificare a regulamentului privind MRL-ul, uh, adică nivelul maxim redus. Eu cred că EFSA trebuie să respecte regulamentul din 2011 privind uh, efectul insecticidelor și produselor fitosanitare asupra albinelor. Dar trebuie să existe și o definiție privind nivelul de reziduri uh, ale acestor substanțe în miere. Este surprinzător că în clipa de față um, se iau doar niște decizii arbitrare, având în vedere um, care este efectul final. Eu cred că trebuie să ținem seama de datele științifice privind tiaclopridul și efectul asupra albinelor este eh, de fapt un factor perturbator pentru sănătatea albinelor, pentru modul în care ele navighează și comunică. Și de asemenea în eh, producerea mierii care constituie un element de hrană pentru larvele de albină. Eu cred că uh, trebuie să ne gândim la uh, procentajul care să fie admis uh, de prezența tiaclopridului în miere și um, să ne bazăm pe studii solide, pentru că în clipa de față EFSA ă, trebuie să se bazeze pe elemente compatibile. Eu cred că este nevoie de o reglementare mai strictă. În Statele Unite, de pildă, prezența tiaclopridului ă, în ă, miere este de 0%, deci nu există din acest punct de vedere nici un fel de toleranță. Trebuie să ne gândim la îngrijorarea care crește în clipa de față în rândul apicului agricultorilor. Ca atare uh, uh, îmi argumentez astfel obiecția noastră față de propunerea Comisiei și uh, sper să mă susțineți în demersul meu. Mulțumesc foarte mult și îi dau cuvântul acum domnului Bușoi. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte, stimați colegi, stimați reprezentanți ai Comisiei, vă prezint concluziile uh, colegilor mei din grupul Envi și punctul meu de vedere privind rezoluția eh, pe care o pregătește colega noastră, doamna Silvii Golin. Proiectul de uh, regulament uh, propus de comisie uh, prevede un nivel maxim redus de prezența tiaclopridului în miere. Uh, Tiaclopridul este o substanță activă care a fost acceptată ca fiind insecticid cu un spectru larg de acțiune și uh, este folosit de, de către uh, fermieri de mai bine de 50 de ani în uh, protecția plantelor de toate tipurile, dar și al legumelor și fructelor. Uh, fermierii consideră că tiaclopridul este un pesticid foarte uh, eficient, dar insecticidele chimice, să ne gândim, au utilitatea lor în protecția plantelor, pentru că permit uh, ca fermierii să servească de ele ca instrumente eficiente de protecție a culturilor regulamentul 1107 uh, din 2009 privind plasarea pe piață de uh, substanțe de protecție a plantelor um, prevede că uh, efectul asupra albinelor al acestor insecticide să nu fie unul notabil. Ehm, de fapt, acest regulament eh, garantează până la urmă sănătatea albinelor și faptul că mm, ehm, sistemul lor reproductiv nu este afectat. Acest iacloprid a fost introdus pe piață cu 50 de ani în urmă. Nu există eh, niciun fel eh, studii concludente privind afectarea sănătății albinelor. În Germania, acest insecticid este clasificat ca fiind nedăunător pentru albine, pentru că toxicitatea este minimă. Ca atare, din moment ce EFSA a considerat că se respectă acest criteriu MRL de 0,15 până la 0,20, nu um, sunt încălcate valorile toxicologice și ca atare nu există motive de preocupare pentru sănătatea publică. Mulțumesc foarte mult. Domnul Selimovici acum. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte dați-mi voie să încep uh, prin a exprima încrederea mea în sistemul nostru de sănătate și uh, a studiilor efectuate de agențiile specialitate. Vreau să vă amintesc următoarele. Pe 18 februarie agenția, autoritatea pentru sănătate alimentară europeană, EFSA, a stabilit niște uh, niveluri maximale de reziduri între 0,15 până la 0,2 uh, pe uh, kilocorp nu uh, constituie un element de risc. Acesta este deci o valoare de referință um, esențială pentru că înseamnă că nu este în pericol sănătatea publică dacă se respectă acest procentaj. Deci, pe 16 aprilie 2016 a existat un vot uh, pozitiv în ce privește acest nivel de 0,2 mg pe uh, kilogram uh, și în Germania, în plus, substanța activă este considerată a fi nedăunătoare pentru albine, categoria B4. Eu cred că este un uh, produs uh, care nu este toxic pentru sănătatea albinelor. Deci, există uh, până la urmă și un rezultat care EFSA și alte agenții specializate europene au ținut seama de această concluzie. Sunt produse uh, care nu sunt toxice pentru sănătatea umană, pentru sănătatea uh, animalieră și uh, pentru piața europeană. Ca atare, eu nu cred că această moțiune de rezoluție are suficiente argumente pentru a fi acceptată. Eu sunt de părere că trebuie să fie respinsă. Mulțumesc foarte mult, domnul Florence. Da, și eu uh, am îngrijorări legate de sănătatea albinelor, dar poate că optica noastră uh, este puțin uh, uh, înșelată de uh, concluziile legate de efectele neonicotinoidelor. Da, uh, știu că și eu am lucrat în uh, agricultură și știu cum se acționează cu produsele care se bazează pe neonicotinoide. Și spre deosebire de antevorbitor, știu că există uh, modalitatea de a combate insectele dăunătoare um, de la jumătatea lunii august până în anul următor, jumătatea lunii mai. Acum uh, există o combatere permanentă um, a insectelor dăunătoare uh, timp de multe luni și mai ales în um, uh, plantațiile de morcov, de pildă, în Germania, nu mai există nici un fel de insecte. Uh, Um, pentru că într-un metru cub de pământ, de fapt, există uh, mii de uh, insecte și vietăți. Uh, ei bine, acum se pare că efectul neonicotinoidelor este toxic în pământ nu mai trăiește niciun fel de vietate din eh, păcate, mie mi se pare că în aceste regiuni nu mai întâlnești nici ehm, păsările care se hrăneau din aceste insecte. Eh, este și o liniște mormântală din cauza asta, pentru că au dispărut ciocârliile, au murit de foame, practic. Deci dacă există asemenea zone moarte, atunci eh, îmi pun totuși întrebări. Pentru că eh, mai bine atunci uh, recurgi la uh, tot felul de uh, insecticide sub formă de spray atunci când plantele sunt suficient de viguroase pentru a suporta acest spray și cred că soluția este mai bună decât uciderea totală, lentă a tot ceea ce este viu. Trebuie să ne gândim până la urmă și industria unde trebuie să se oprească, chiar dacă formulele care se folosesc acum sunt mai uh, convenabile pentru comoditatea agricultorilor. Deci eu în regiunea mea am uh, interzis utilizarea neonicotinoidelor acum 5 ani și până la urmă totuși reușim să supraviețuim cu producția noastră fără probleme. Deci ar trebui, din punctul meu de vedere, să fie interzise. Președintele, mulțumesc. Îi dau reprezentantului Comisiei cuvântul acum, domnul Flue. Monic, thank you. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Diaclopridul. Dați-mi voie să explic mai întâi că trebuie să uh, facem o distinție între uh, acceptarea, uh, autorizarea utilizării unor asemenea substanțe de protecție a plantelor și după aceea de stabilire a unui nivel a modului în care uh, îl folosim. Tiaclopridul este uh, utilizat încă din 2005 și în clipa de față autorizația expiră în aprilie 2017. Uh, a fost o autorizare stabilită fără restricții. În momentul în care o substanță este uh, admisă, este responsabilitatea statului uh, membru să accepte utilizarea uh, produselor fitosanitare care conțin respectiva substanță. Iar sigur că insecticidele pot să aibă și un efect negativ asupra anumitor insecte, cum sunt uh, albinele, de pildă. Pe, ca atare, pentru autorizare, statele membre trebuie să stabilească un nivel rezidual, pot colabora cu uh, Autoritatea Europeană pentru uh, Sănătate Alimentară. Iar în ce privește uh, utilizarea trinicotinoidului, începând cu 2013, am avut evidență științifică că aceste trei substanțe au, uh, au avut un efect asupra albinelor. Deci, cum în baza unei analize a EFSA s-a decis ca tiaclopridul și alte neonicotinoide cu toxicitate mai mare să nu fie incluse totuși pe lista neonicotinoidelor restricționate. Dar această decizie, spuneam, urmează să fie aplicată până în aprilie 2017, urmează să se declanșeze un proces de reformare, se derulează în clipa de față un studiu la nivelul EFSA și Aici, în ce privește perturbatorii endocrini, de asemenea, uh, clasificarea recentă care a fost făcută de către ECA și uh, criteriile ad interim efectuate ar urma să fie reanalizate. Deci, EFSA și ECA ar trebui să fie pregătite să revizuiască lista substanțelor care pot uh, avea efect de, de perturbator endocrin. Această activitate deci se află în desfășurare și la mijlocul anului viitor, chiar mai devreme, în aprilie 2017, trebuie să existe o decizie. În ce privește acest uh, nivel uh, maxim redus, MRL, în ce privește uh, Uh, uh, consumul uh, de alimente de origine de legume și fructe sau origine animală. Aici există și o um, opinie a serviciilor juridice în legătură cu o acuzație adusă în instanță privind periclitarea sănătății albinelor. Dar în cazul tiaclopridului în mod special, acest nivel a ML a fost redus 0,05 mg pe kilogram datorită unui interes al statelor membre care au uh, avut obligația să stabilească un nivel MRL pentru miere, nu au informat uh, la timp. Deci acum nivelul 0,05 mg nu ar uh, crea niciun fel de preocupare pentru sănătate. Dacă s-ar fi păstrat acest nivel, statele membre uh, ar fi uh, putut să um, acționeze fără să uh, existe vreun risc în ce privește utilizarea acestui, acestei substanțe. Dar uh, statele membre s-au adresat Comisiei, în mod special Germania, dar și alte state membre, care au bună reputație în ce privește sănătatea albinelor și au cerut ca până la urmă acest nivel să poată fi chiar ridicat. Germania a furnizat uh, date suplimentare. S-a ajuns până la stabilirea unui nivel de 0,2 miligrame. Aceasta este propunerea care se află acum pe masa noastră de lucruri. Au existat și soluții din partea asociațiilor apicultorilor pentru a rezolva această problemă. Analizând deci acest dosar legat de acest nivel uh, admis, trebuie să vedem care este expunerea grupurilor vulnerabile și ținem seama de acest lucru. Oricum, aceste analize uh, MRL nu țin seama 100% de efectul asupra uh, sănătății albinelor. În ce privește regulamentul privind uh, admiterea unor substanțe. Aici a existat o susținere până la urmă de partea multor state membre, nu am avut decât două abțineri și Comisia este de părere că prin proiectul făcut nu ne-am depășit competențele și am uh, respectat uh, domeniul de aplicare al legislației noastre privind aceste uh, niveluri maxim reduse privind uh, planta, uh, plasarea pe piață a produselor uh, fitosanitare. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Dacă nu mai sunt alte întrebări, putem încheia aici discuția la acest punct. Îi mulțumesc doamnei raportor Godin și vă reamintesc că calendarul, votul în Comisia Envi va avea loc în această după amiază. Dacă se adoptă astăzi, în plen se va vota în iulie. Și acum putem trece la punctul următor de pe ordinea de zi. Reducerea eficientă a emisiilor, investiții în materie și vorbim despre o propunere a Comisiei pentru etapa a patra a Sistemului European de Comercializare a Certificatelor de Emisii. La acest punct avem un proiect de raport și îi voi da cuvântul imediat domnului Duncan, domnului raportor, pentru a-și explica propunerea, după care vom începe dezbaterea. Domnule Duncan. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe prin a face câteva scurte comentarii în legătură cu evenimentele ce vor avea loc săptămâna aceasta în Regatul Unit. Mai întâi, dacă se va vota pentru părăsirea Uniunii Europene, voi renunța la calitatea mea de raportor, mi se pare că așa este corect, și le voi ura colegilor mult succes cu acest raport mai departe. Apoi, uh, aceasta mi se pare că este abordarea cea mai rațională. Întotdeauna. E complicat să răspunzi unui german atunci când nu vorbește această limbă. Pe de altă parte, vă mărturisesc că eu nu cred că vom vota pentru părăsirea Uniunii Europene. Însă merită avut în vedere, indiferent de rezultatul votului, lucrurile cred că nu vor rămâne așa cum sunt acum. Îmi pare foarte rău că energia nu a jucat un rol mai important în dezbaterea din Regatul Unit. Este regretabil. Facem comerț cu gaze, cu electricitate, și aceste elemente sunt foarte importante pentru Uniunea Europeană. De aceea vă mărturisesc că sunt foarte dezamăgit. Am făcut uh, lobby pentru astfel de teme și dacă nu vom face progrese, dacă am, am fi discutat mai, mai mult despre aceste lucruri, poate că am fi putut face progrese mai remarcabile în domeniu. Se încearcă să ne asigurăm de uh, că vom face progrese pentru atingerea ambițiilor uh, stabilite la Paris. 1,5 grade Celsius este un rezultat pentru care mă bucur și mi se pare că este adecvat. Însă, provocarea care ne stă în față în momentul de față este aceea de a recunoaște că imaginea de ansamblu nu se va rezolva doar prin ETS și trebuie să recunoaștem acest lucru înainte de a reevalua țintele pentru 2020 pentru că în felul acesta ne vom uh, bizui pe o singură politică pentru a ne rezolva toate problemele și cred că ar fi regretabil pentru că acest lucru nu e posibil. În raport uh, sunt cuprinse câteva aspecte mai puțin populare, altele mai populare, așa se întâmplă întotdeauna, inevitabil. Mă îndoiesc că vor fi amendamente în timpul perioadei acesteia. Eu am estimat uh, că vor fi cel mult 5 sau 6 Însă noi, aici, în acest for, în comisia noastră și nu numai, vom avea ocazia să analizăm acest text în mare detaliu și să stabilim ce e de făcut în continuare. Eu am fost onest, n-am vrut să vin cu niciun fel de observație care să ducă la interpretări eronate sau să încerce să păcălească pe nimeni. Asta <clears throat> însă nu înseamnă că n-am fost ambițios, nu, pentru, nu doar de dragul ambiției, Dar dacă comisia nu este de acord cu nivelul pe care l-am propus eu, voi fi dispus și deschis la orice fel de amendament care va dori un nivel mai ridicat de ambiție. Așadar, primul lucru pe care vreau să-l fac este să mă refer la trei blocaje, trei aspecte unde cred că trebuie să rezolvăm problema dacă vrem să facem diferența. Mai întâi, în creșterea la 2,4% a factorului linear de reducere. Impactul abordării politicilor la nivel orizontal va însemna sute de milioane de euro, ceea ce este deja mai bine și ne arată că ne îndreptăm în direcția corectă. Trebuie să reducem surplusul existent în acest sistem ETS. Fără asta vom ajunge într-o situație în care ne vom pomeni cu noi și noi uh, inundații de certificate de emisie. Și constatăm că sunt provocări în materie de suprafurnizare de certificate de emisii, de aceea va trebui să evaluăm politicile Uniunii Europene, să vedem unde ar mai trebui umblat și în special în ce privește uh, aceste surplusuri. Pentru a merge mai departe, trebuie să mergem și mai departe decât uh, MSR. Și, din păcate, factorul linear de reducere nu este suficient în acest sens, de aceea Spuneam în raport că trebuie găsită o altă modalitate de a urmări același obiectiv. Apoi, statele membre au niveluri diferite de ambiție în ce privește decarbonizarea. E un lucru firesc. Însă aș dori ca statele membre să poată retrage, să-și poată retrage de pe piața certificatelor de emisii surplusurile. În felul acesta foarte multe uh, certificate în surplus ar putea fi retrase. Toate țările care au semnat acordul de la Paris și s-au angajat să-și asume un nivel ridicat de ambiție, ar fi regretabil dacă nu s-ar ține de cuvânt. Și aici avem și noi un rol de jucat. Trebuie să găsim o soluție pentru ca angajamentul de pe o bucată de hârtie să nu rămână doar acolo, Trebuie așadar să putem în mod uh, rațional să reducem acest surplus de certificate de emisii. Am în vedere și evaluarea de la nivelul ONU a acordului de la Paris și acela este un pas important și acolo sunt cumva vizate toate aspectele politicii noastre de climă și mediu. Cred că cu cât mai rapid vom putea evalua unde ne aflăm, atunci uh, cu atât mai ușor în 2020 nu vom începe drumul abia, ci vom fi la capătul său. Fără să ne mai gândim și la 2030 și mai departe. Dacă începem să ne pregătim pentru această evaluare, nu văd de ce, ținând seama de uh, orientările din familia uh, de națiuni uh, ONU, nu am putea să aducem cu adevărat, să reprezentăm cu adevărat o diferență. Cu alte, cu, acestea fiind spuse, desigur că sunt deschis la orice amendamente raționale, pentru că în elaborarea abordării mele îmi dau seama că uh, eu, în calitatea mea de raportor, n-ar trebui să-mi expun doar fanteziile mele, ci Tocmai de aceea am încercat să găsesc compromisuri cu toată lumea pe marginea fiecăruia dintre subiectele pe care le-am abordat. Sigur, susțin uh, raportul acesta, pentru că cred că va funcționa și e important să subliniez faptul că, din punctul meu de vedere, el va reprezenta um, schimbările necesare în materie de uh, factor factori de reducție, fără de care cred că nu vom putea avea succes. Ambiția mea este așadar să vedem cum să ajungem la destinație. Ne-am uh, stabilit o destinație, ne-am asumat-o la Paris când am semnat acordul, de aceea trebuie să punem cap la cap drumul, cum să vedem cum să navigăm până acolo împreună. Sunt multe drumuri pe care le pot ajunge până la Strasburg în fiecare lună, însă în fiecare lună ajung la Strasburg. Asta este ideea. Cel mai bine ar fi, desigur, să alegem, în cazul nostru, drumul uh, emisiilor scăzute de dioxid de carbon. Încă un lucru la care voiam să mă refer. Fondul pentru inovare va fi fundamental pentru dezvoltare, de aceea am uh, introdus certificate suplimentare aici. Dacă putem inova, putem uh, evita costurile prea mari. Oricum, industria trebuie să inoveze. Nu trebuie să îi spunem noi să facă lucrul acesta. Orice organizație, companie, întreprindere ar trebui să facă acest lucru, însă uneori e nevoie de fonduri suplimentare pentru a declanșa procesul. De ce avem nevoie de bani mai mulți aici? E nevoie de o alocare mai dinamică și acest lucru e adevărat. Nu vrem să scadă profiturile niciunei companii, Și dacă ne uităm de asemenea la problema ratingului, ar trebui să procedăm în timp real și nu în timp istoric și această abordare e importantă. Apoi, de la 25.000 de tone, am propus să se tragă la 55.000 de tone, pentru că m-am gândit la riscul de excludere a unor angajatori de mari dimensiuni care sunt și uh, uh, emițător de mari dimensiuni. Programul propus nu este în niciun caz menit să uh, vină în răspăr față de ceea ce fac universitățile sau institutele de cercetare. Cred că ambiția de a aborda provocările prin intermediul reglementărilor și abordărilor naționale este fundamentală. Ea va permite ca sistemul să fie mai ușor de gestionat, mai puțin birocratic și, în ultima instanță, mai eficient. Și ultima observație. Guvernul meu și-a propus o abordare pe niveluri și mi se pare că din când în când merită să superi un pic guvernul britanic și eu am încercat să fac asta încercând să găsesc o soluție mai bună. Factul de corecție transectorial, de exemplu, este un cuvânt un, un, din jargon pe care l-am folosit dar la care, uh, pe care l-au propus uh, oamenii de știință foarte importanți. Cred că cei care sunt mai puțin uh, eficienți ar trebui să suporte penalități și cred că genul acesta de abordare funcționează. Trebuie să recunoaștem faptul că trebuie să uh, uh se deschidă și uh, uh, licitațiile de certificate de emisii. Am mintea plină de idei în acest domeniu, dar vă vreau doar să mai spun că mi-a făcut foarte mare plăcere să lucrez împreună cu raportorii din umbră, care s-au dovedit plini de resurse și idei, dar este un, un drum pe care încă suntem. Nu cred că o singură persoană care a stat la masa aceea nu și-a dorit să-și asume ambițiile pe care ni le-am stabilit la Paris. Important este însă cum ajungem să le realizăm. Aștept amendamentele, nu cred că vor fi foarte multe, dar uh, sperăm să ajungem la consens, pentru că numai în felul acesta putem obține succesul și este și modalitatea cea mai fericită de a avea succes. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și aștept cu mult interes vremurile interesante care ne așteaptă. Thank you very much, Mr. Duncan. Uh, but before Mulțumesc, domnule Duncan. Înainte însă de a deschide dezbaterile, aș dori să fac și eu câteva observații. M-am referit la declarația dumneavoastră inițială. Ea este foarte importantă, însă noi la Comisia ENVI suntem convinși, convinși că și după 23 iunie veți rămâne raportorul nostru pentru reforma ITS. Asta e speranța noastră. și vrem ca uniți să continuăm să colaborăm cu tine în uh, calitatea pe care o ai de raportor. Și acum deschidem dezbaterea. Ivor. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare din partea presei de ieri. Ce se va întâmpla dacă săptămâna asta va avea loc ceea ce nu ne dorim? Ei bine, a răspunsul meu a fost vrem ca domnul Duncan să rămână raportor și suntem destul de optimiști că așa se va întâmpla, fiindcă faceți o treabă minunată, sunteți deschiși, sunteți deschis la, la remarce și raportul este de foarte bună calitate. Noi susținem multe dintre propunerile din acest raport și rămânem optimiști în legătură cu ce se va întâmpla după 23 iunie. Referitor la Uniunea Energetică, susțin cele spuse legate de aceasta. O singură observație aș avea. Eu sunt ceva mai optimist în legătură cu punerea în aplicare. Cred că domnul Șefcovici își va da seama că în uh, lunile următoare Uniunea Energetică este importantă și că subiectul acesta face parte din Uniunea Europeană, Deci eu aș fi ceva mai optimist în acest domeniu. În rest, domnule președinte, am găsit numeroase elemente pozitive în raportul Duncan. Vorbeați de angajamentele de la Paris și, pe bună dreptate, respectăm de plin și dorim să respectăm de plin obligațiile noastre internaționale, internaționale desigur, ne menținem obiectivele pentru 2030 și pentru sectorul ITS cu procentajele stabilite. Vorbeați și de acea diferență între sistemul de licitare și alocare liberă, pe de altă parte, a certificatelor. Ne bucură faptul că nu sunteți reticent la deschiderea acestei dezbateri și nu vreți să închideți uh, ușa acestei posibilități, pentru că noi vrem să începem să discutăm despre această departajare între sistemul de licitare și libera alocare pentru că e clar că sectorul energetic și industria, pe de altă parte, ar uh, a, întâmpină probleme în materie pe care dezbaterea aceasta l-ar putea soluționa. Apoi, concentrarea asupra părții non-ETS a propunerii, dar care se leagă, desigur, de cealaltă. Noi rămânem convinși că mai multe realizări în partea non-ETS, în special în sectorul transporturilor și al uh, construcțiilor, ar putea să ofere mai mult uh, oxigen și părții ETS a sistemului. Deci există o strânsă legătură. Acum, acum trebuie rezolvată această problemă din punct de vedere juridic. Cred că nu e chiar așa de ușor, într-adevăr, dar trebuia să spunem și acest lucru. Vom înainta un amendament și referitor la uh, Uh, sectorul aviatic, unde trebuie uh, ca acest sector să fie adus mai uh, aproape de celelalte sectoare. Trebuie umplute golurile. Apoi, alocările libere, am discutat și cu tine și cu celelalte părți interesate în, ultimii, în ultimul an. Și am discutat despre diversele abordări, de la abordarea unitară până la abordarea pe niveluri. După ce am analizat-o pe aceasta din urmă și am văzut cât este de complicată și câte efecte secundare ar putea avea, până la urmă ne-am întors la soluția propusă de comisie. Acesta e punctul nostru de vedere. Poate că vom ajunge în cele din urmă la o cale de mijloc, însă propunerea noastră este să se mențină propunerea comisiei, unde oameni cât se poate de înțelepți s-au gândit la ea. Așadar, cam acestea mm, aveam să, să spun în legătură cu ce se va întâmpla în săptămânile următoare. Unul dintre procesele fundamentale îl reprezintă benchmark-urile. Te refereai la uh, timpul real în loc de timpul istoric. E un rezumat foarte bun a ceea ce se întâmplă. Vom înainta amendamente prin care vom introduce o actualizare a acestor benchmark-uri în baza performanței reale. Uh, este însă un amendament care e foarte apropiat de poziția raportorului. Nu știu dacă te-ai referit la costurile indirecte și acestea sunt un element important al acestui dosar și aici vom înainta amendamente privitoare la acest subiect și vom propune să existe o parte mică din cota pentru acțiuni, pentru um, licitație și uh, vom face în așa fel încât aceste costuri să fie proporționale, pentru că avem nevoie de un nivel echitabil și e important să um, ne îndreptăm în această direcție a condițiilor echitabile pentru toată lumea. Cât privește finanțarea, aș mai dori să spun un singur element, domnule președinte și domnul raportor, Poate că sunt prea multe reguli, prea multe detalii, prea multe criterii detaliate. Poate că ar trebui să renunțăm la unele dintre ele ca să nu rămână bani nefolosiți la sfârșitul perioadei. În ce privește pe micii emițători, suntem de acord cu propunerile raportorului și ultima observație, dar nu cea mai puțin importantă, se referă la interacțiunea dintre ETS și celelalte politici, regener energiile regenerabile, eficiența energetică la nivel internațional european. Cred că trebuie analizate interacțiunile respective. Se vorbea de suprapuneri. Nu cred că e vorba de asta, e vorba de interacțiuni mai degrabă Regen energiile regenerabile, eficiența energetică sunt teme la fel de importante, însă trebuie să înțelegem și care este impactul unei politici asupra celorlalte. De aceea este foarte bine că faci un bilanț și este evident că acest lucru e necesar. Mulțumesc și mult succes! Thank you. And... Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Grote. Da, mulțumesc. Ziua de joi va arăta cine va semna și pe viitor acest raport. Eu mi-aș dori ca Ian Duncan să fie și în continuare raportorul nostru, dar așa cum se întâmplă în viață, este un scrutin și trebuie să așteptăm rezultatul. Eu cred că oricum, în ceea ce privește schimbările climatice, trebuie să avem o politică comună. Pentru mine, Regatul Unit face parte din această politică comună, deci vom vedea ce se va întâmpla în joi. Schema de tranzacționare a emisiilor este nucleul de bază pentru atingerea obiectivelor noastre de mediu. Am început să lucrăm la acest dosar acum circa un an și la momentul respectiv uh, am susținut cu vehemență uh, redactarea propunerii din partea Comisiei deja înainte de pauza de vară, vacanța de vară și domnul uh, Calniete și Sefcovici au reacționat. Iată că avem uh, și raportul, uh, proiectul de raport uh, pe care să-l dezbatem astăzi. Doamna Guteland m-a rugat să îi țin locul în această primă dezbatere a raportului, pentru că nu poate fi astăzi prezentă. Grupul nostru și-ar fi dorit uh, poate o atitudine mai ambițioasă, iar sistemul de tranzacționare a emisiilor, că noi am încercat să folosim valori uh, deschise, mm, atunci când vorbim de backloading, dar și de rezerva de stabilitate a pieței, au fost uh, instrumente folosite care uneori ne-au scos și peri albi. Dar încă nivelul de ambiție poate fi ajustat. În orice caz, a fost prezentat și la o conferință COP20. A existat uh, acea conferință de la Paris. Cred că puțin credeau că va avea și succes, eu cred că trebuie să ținem cont de ceea ce s-a decis acolo și să includem rezultatele respective și în sistemul de tranzacționare a emisiilor. Următoarele puncte sunt importante pentru noi dacă vrem ca încălzirea planetei să se limiteze la 1,5 grade Celsius. În aceste condiții, va fi necesar ca până în 2050 să reducem emisiile cu 80 până la 90% raportat la valorile din 1990. Raportarea din umbră, Iute Cheteland, consideră că este important ca împreună cu alți colegi să înaintăm amendamente care să sporească nivelul de ambiție pentru a le adapta la obiectivele climatice, asigurându-se însă în același timp ca sistemul să fie mai previzibil și fiabil pentru toți uh, cei implicați și actorii din industrie. Problema principală a acestui sistem este că avem prea multe certificate pe piață și trebuie să abordăm problema și pe undeva va fi și dureros. Pe de altă parte, însă trebuie să ne asigurăm că și competitivitatea industriei europene va fi menținută. Și de aceea va trebui să evităm uh, așa numitele profituri excepționale, windfall profits, care au apărut uh, în prima perioadă de tranzacționare. În orice caz, trebuie ca transferul sau tranziția către o economie decarbonizată să fie posibilă și pentru oamenii care lucrează în aceste regiuni. Puncte esențiale pentru socialiști și democrați sunt uh, nivelul, trebuie adaptat uh, factorul liniar și anume la adaptat la obiective, propunerea comisiei prevede 2,2 noi pledăm pentru un factor anual de 2,4. În plus, nu trebuie să permitem alte pușculițe de certificate, ceea ce înseamnă că excesul de certificate la sfârșitul perioadei trebuie scos din rezerva de stabilitate și certificatele nealocate trebuie de asemenea eliminate. În ceea ce privește de localizarea carbonului și alocarea liberă, salutăm faptul că această alocare liberă se limitează la 43%, ceea ce face ca încă 57% să fie astfel um, scoase la licitație. Vreau să subliniez încă o dată în mod expres că alocarea gratuită ar trebui să rămână o excepție în sistem. Important pentru noi este și o importantă, o mai mare flexibilitate la alocare, astfel încât să avem un tampon cât mai mare împotriva aplicării factorului de corecție. Propunerea Comisiei actualizează valorile de referință pentru cei mai buni 10% dintre actorii din sectoare, stabilește noi stimulente pentru a putea mai bine diferenția sectoarele și astfel încât sistemul să devină mai echitabil în ansamblu. Aici suntem în principiu și de acord cu raportorul, totuși am abordat lucrurile astfel pentru că să ne asigurăm că nu se deschid alte portițe. Uh, abordarea țintită din evaluarea de impact a Comisiei eh, este o bună bază de plecare care mai trebuie însă nuanțată. Raportorul Duncan a urmat eh, modelul francez și cel britanic. Noi însă credem că modelul Comisiei cu ajustarea reprezintă o un avantaj, existând și o evaluare de impact deja, astfel încât să nu avem de-a face cu cei care încearcă să tergiverseze lucrurile și care um, ar solicita un astfel de studiu de impact. Concret, modelele uh, ar putea fi nuanțat în funcție de uh, cât de tare sunt periclitate sectoarele, am putea face o nuanțare a procentelor alocărilor gratuite de la 180, 60, chiar și 40, acolo unde este cazul. De asemenea, este nevoie de actualizare a datelor de producție și o mai bună bază de date la fiecare 2 ani, o actualizare și nu doar la 5 ani. Important în orice caz este ca cei mai buni 10 performeri să fie protejați și să le fie oferite stimulente noi. În ceea ce privește destinarea precisă a fondurilor, rămânem la poziția noastră anterioară și anume utilizarea fondurilor obținute pentru obiective de mediu. Asta am făcut-o și la prima dezbatere, atunci când am propus includerea aviației în această schemă de tranzacționare a emisiilor și cred că ar trebui să ne păstrăm uh, obiectivul astfel încât aceste fonduri să fie folosite pentru compensarea costurilor indirecte. Și aici trebuie o reglementare europeană pentru a evita perturbări pe piață și în ceea ce privește fondurile, crearea fondului de inovare ar trebui să dispună de mai multe fonduri pentru a ajuta industria la capitalizare, dar în același timp vrem și criterii clare în ceea ce privește selecția proiectelor, în ceea ce, ce privește crearea unui fond de modernizare, suntem pentru, dar vrem ca fondurile utilizate aici să fie utilizate în conformitate cu criteriile BEI. Și aici chiar ne dorim transparență să nu apară anumite lucruri unde ulterior <clears throat> să ne întrebăm oare asta e modernizare, ci vrem să se folosească criteriile Băncii Europene de Investiție, astfel încât lucrurile să poată fi cât mai transparente posibil. La fel de importantă este și crearea unui nou fond de tranziție și aici vrem să se includă tocmai acele sectoare în care ar putea părea focare sociale. Și aceste fonduri ar trebui să fie folosite complementar cu cel de dezvoltare regională și cu fondul social și să ajute tocmai în acele sectoare în care oamenii, prin transformarea societății într-o economie decarbonizată, nu-și vor mai putea găsi atât de ușor locuri de muncă. Și nu în ultimul rând, Aș dori să mă refer la o chestiune despre care am vorbit uh, întotdeauna și pe care o repet, includerea sectoarelor aviației și uh, transportului maritim. Noi considerăm că, sigur, implicarea trebuie făcută la nivel transnațional, dar uneori progresul vine cu pași de melc și uneori însă progresele trebuie uh, ajutate. Vrem ca lucrurile să fie reglementate la nivel internațional, dar dacă acest lucru nu se va întâmpla, va trebui să ne gândim cum anume să le um, includem în uh, schema de tranzacționare a emisiilor, pentru că uh, procentajul lor crește. Atât uh, din partea mea. în numele raportarea noastră din umbră, Iuta Guteland, și în numele grupului nostru, evident. Mulțumesc foarte mult! Nu e nimeni din partea ALDE și nici din partea GUE și nici din partea verzilor ca raportor din umbră. Ajungem așadar la doamna Dornanu. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc colegului nostru Duncan pentru activitatea sa foarte laborioasă și mai ales pentru că uh, a avut un schimb de vederi și cu reprezentanții societății civile, lumii economice și industriale. Uh, susținem o serie de propuneri ale raportorului, dar există și câteva puncte divergente de vedere. În ce privește um, delocalizarea carbonului, avem unele rezerve pentru că dacă exportat actorii uh, mari sunt favorizați, întreprinderile mici care creează o valoare adăugată sunt mai puțin uh, protejate și există din acest punct de vedere o distorsiune în uh, domeniul concurențial care din punctul nostru de vedere nu este acceptabil. Până la urmă, acest obiectiv de a proteja mediul nu trebuie să creeze asemenea distorsiuni. Pe de altă parte, constat că obiectivele și cerințele de protecție a mediului um, se referă la întreaga noastră economie, deci toți care sunt actori pe piață trebuie să fie mobilizați. Dar articolul 4, punctul uh, D și B vorbesc despre o uh, politica um, energetică, dar și uh, cu trimitere la mediu, dar trebuie să ne gândim și la transportatori, de pildă, uh, care sunt într-o concurență pe plan european. Deci, trebuie să se țină seama și de uh, vocile lor într-o concepție mai largă pentru a proteja toți actorii și toate etapele în cadrul acestui proces, uh, pentru că uh, Eh, până la urmă, eh, trebuie să exi- nu existe o decuplare a pieței eh, și a industriei din rațiune, rațiune ecologice. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Acum domnul Lize are cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și lui Ian Duncan și îmi cer scuze pentru întârziere pentru că n-aș fi crezut că progresăm atât de repede. E totuși păcat că din partea celelalte grupuri politice lipsesc uh, raportorii din umbră. Poate putem da niște telefoane să vedem pe unde sunt, pentru că totuși dezbaterea noastră trebuie să fie una mai amplă. PPU, așa cum a arătat și Ivo Belet, își dorește o politică climatică ambițioasă, dar vrem în același timp să ne asigurăm că companiile nu vor fi forțate să plece în alte regiuni ale lumii unde standardele sunt mai puțin ridicate. Noi credem că anumite sectoare uh, vor avea probleme cu această propunere a Comisiei. Propunerea Comisiei nu este în ansamblu proastă, dar poate fi îmbunătățită. Trebuie să avem mai multe alocări gratuite pentru anumite sectoare economice care, dacă nu ar fi periclitate de delocalizarea carbonului, și uh, soluția pentru rezolvarea acestei probleme este ca cota uh, celor scoase la licitație să fie redusă. Eu cred că statele membre vor putea fi de acord, pentru că dacă pleacă întreprinderile, vor exista mai puține în casă la buget și nu cred că este în interesul miștilor de finanțe și eu nu cred că dacă uh, mărim un pic sau uh, limităm în partea celor scoase la licitație, nu s-ar ajunge și la o majorare a prețurilor. Și în același timp, sigur, cei mai buni 10 performeri trebuie să beneficieze de 100% alocări uh, gratuite. Aviația, că vrem că nu, vom discuta despre aviație împreună cu celelalte sectoare industriale și uh, vom constata că la aviație avem o reducere de doar 10%, iar în ceea ce privește siderurgia, chimia, betonul și mai departe, de 43%. Și asta nu pot să explic nici unui muncitor care luptă pentru locul lui de muncă, că va trebui să vină cu o reducere de mai mult de 4 la de, de patru ori mai mare decât în aviație. În special dacă ne gândim la siderurgie, unde situația pe piața internațională este atât de complicată. Apoi, Trebuie să există o legătură și între partajarea eforturilor și acest sistem de tranzacționare a emisiilor. Președintele Juncker, înaintea de alegerea sa din Parlamentul European, a spus că avem nevoie de un procent de eficientizare de cel puțin 30% și acum se ajunge undeva la 27%. Există o solicitare din partea PPE uh, cu privire la raportul PIPER de joi, unde ne declarăm pentru 30%. Deci, marea majoritate a Parlamentului este de acord cu ridicarea procentului de eficientizare. Și dacă așa stau lucrurile, atunci se va ajunge la reduceri în ceea ce privește așa numită partajare eforturilor în domeniul clădirilor, unde avem uh, cel mai mare potențial și cred că uh, Astfel putem crea o marjă de manevră pentru industrie, fiind mai puțin ambițioși la ETS și cu mai multe ambiții în ceea ce privește partajarea eforturilor. Și asta este și o bună ocazie de a reaminti statelor membre că există această responsabilitate pentru menținerea uh, obiectivelor de mediu. Dacă constatăm că um, cei mai buni performeri, cei mai buni 10, beneficiază și de alocări complet gratuite, atunci putem vorbi și de menținerea ambițiilor, dacă putem uh, spori factorul de reducție liniar, aici suntem sceptici, dar se mai pune și întrebarea când se trece de la 1 la 7 la 2,2 și Personal, cred că ar trebui cât mai rapid posibil, pentru că acum avem o suprarealizare a rezultatului până în 2020 și trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când implementăm politica noastră pentru 2030 și vă dau un exemplu din medicină pe care mi l-a uh, dat un uh, medic uh, ieri. Dacă mergi la medic, constați că ești supraponderal și mm, medicul îți spune trebuie să uh, slăbești 30 de kilograme în, următoare, în următorii 2 ani, dacă nu te îmbolnăvești de diabet și așa mai departe. Dacă <clears throat> după un an constați că ți-ai uh, atins obiectivul de slăbire, nu cred că medicul îți va spune că de acum încolo poți să mănânci în fiecare zi o tablă de ciocolată. Așa, același lucru cred că trebuie să-l aplicăm și în politica de mediu și în final, încă o observație, PPU este împotriva acestei abordări pe mai multe paliere. Încă nu suntem siguri ce să se întâmple cu acele uh, întreprinderi care se află așa uh, între categorii, deci uh, nu se încadrează 100% în categoria 1. Și aici cred că ar trebui să avem o tranziție uh, mult mai direct, o, o, o, astfel încât să nu mai fie nevoie de categorii, ci să avem un fel de uh, curbă de încadrare. Deci să nu trecem de la 100 la 30 sau de la 100 la 80, fiecare să beneficieze de ceea ce merită, dacă e vorba de 85, de 75, poate este și o manieră de a mai reduce activitățile de lobby, pentru că o încadrare pe categorie are efecte pentru unele companii de miliarde. Dacă am folosit în schimb o curbă, aceste efecte ar fi mai mici. Pe de altă parte, ar trebui să ne gândim dacă nu ar trebui să răsplătim mai mult uh, firmele uh, inovatoare. Eu cred că și în cazul producătorilor de mașini ar trebui să se folosească un fel de credite pentru cei care sunt destul de performanți. Și atunci trebuie să ne gândim dacă nu doar cei mai buni 10, ci chiar cei mai cei mai buni dintre cei buni să mai capete niște stimulente, cei care depășesc obiectivele propuse. În ceea ce privește fondul de modernizare, aici susțin ce spunea Matias Grote, trebuie într-adevăr să avem grijă să fie într-adevăr vorba de modernizare și să și respecte obiectivele de mediu. Și dacă reușim, atunci chiar cred că acest fond de modernizare ar putea fi mai bine dotat și există o soluție posibilă, articolul 10c, unde se spune că pentru sectorul de electricitate ar trebui să existe alocări gratuite. Poate că ar fi mai bine să spunem că majorăm fondul de modernizare, astfel încât uh, statele din uh, Europa de Est să aibă și stimulentele necesare pentru a apela la inovare și să, să facă investiții în acest sens. Matias Grote spunea că piața este importantă și veniturile din ETS ar trebui folosite uh, conform destinației lor de a proteja mediul și cred că acest lucru trebuie subliniat cu mai multă claritate decât figurează în momentul de față în formularea comisiei. Mulțumesc, domnul Poț. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc raportorului pentru activitatea extraordinară desfășurată. Este o nouă încercare de a aduce corecții sistemului. Sper ca peste 3-5 ani să nu eh, ne întâlnim din nou pentru a eh, discuta îmbunătățirea sistemului pentru că eu cred că trebuie să o facem, să acționăm um, hotărât. Multe s-au spus până acum, dar aș dori de asemenea să adaug câte ceva, respectiv să adresez câteva întrebări în legătură cu factorul linear de reducere. A existat o propunere de revizuire, este bună, dar oare chiar asta ne dorim? Noi vrem stabilitate, predictibilitate și am propus un nivel scăzut LRF, dar știm că încă este insuficient pentru a atinge obiectivele de decarbonizare pe termen lung. Este vorba de 2,4, nu 2,2 factor de reducere liniară, dar există și propunerea de revizuire peste 6 ani. De ce nu trecem de pe acum? Asta pentru că industria are nevoie de stabilitate și predictibilitate nu cred că să-ți propui de acum ceva pentru a fi obligat să revizuiești propunerea ar fi uh, calea uh, corectă. Aș vrea să știu cum uh, dorește Comisia să ajunge, ajungă și la reducerea la 50%. Am văzut calcule care prevăd 59%, altele de 52%. De ce? 57%. Cum ați ajuns la acest procentaj? Aceasta a fost prima întrebare. După aceea, nu ar trebui să existe aici posibilitatea de revizuire? Suntem convinși că acest procentaj este posibil sau aici poate s-ar impune o revizuire în legătură cu reperele stabilite? De asemenea, mi se pare destul de ciudat să luăm în considerare și acest obiectiv CCS pentru că nu toate economiile funcționează la fel, este vorba de captarea carbonului și nu există în toate statele condițiile geologice pentru a crea depozitele necesare pentru captare. Și din acest punct de vedere, cred că ar exista un dezechilibru, iar de asemenea capacitățile de depozitare, de stocare a carbonului în păduri um, ar putea să fie unele um, mai binevenite, dar nu există din acest punct de vedere iarăși o repartizare a pădurilor asupra tuturor statelor în același procentaj. Există până la urmă um, orice risc de încălcare a obiectivelor inițiale care ar putea să nu fie rezultatele pozitive pe care ni le dorim. În ce privește și fondul de modernizare, de inovare, cred că este o bună idee eh, să eh, renunțăm până la urmă la eh, acel criteriu de echilibru geografic propus de către Comisie. Dacă vom acționa ca atare, dacă ne gândim la ce s-a întâmplat în Uniunea Europeană după tendințele centrifuge ale anumitor state, care au fost menționate de către raportor la început. Oare chiar vom reuși până la urmă să renunțăm la acest criteriu de echilibru geografic? Aș vrea să primesc răspunsuri la întrebările mele. Mulțumesc foarte mult, doamna Vișnievska. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Îi mulțumesc domnului Duncan pentru proiectul de raport privind această uh, schemă uh, de uh, certificate de emisii privind uh, reducerea emisiilor de bioxid de carbon. Cred că este Uh, ca uh, uh, am rămas la factorul de 2,2% factor de reducere a emisiilor stabilit încă în 2014. Chiar în forma actuală putem să constatăm cât de departe merg ambițiile Uniunii Europene. Ne aflăm în fața unor mari provocări pentru economiile europene și cred că uh, nu trebuie uh, să majorăm acest procentaj. În proiect se prevede ca până în anul 2020, chiar 2030, toate statele să uh, respecte obiectivele conferinței de la Paris. Eu cred că trebuie să existe însă și obligații uh, vis-a-vis -vis de mediu analogice pentru uh, toți emitenții. Pentru că uh, altfel ceea ce își propune Comisia ar fi o lovitură sub centură pentru economia europeană pentru că ă, în clipa de față încă ă, nu sunt toate statele în stare să atingă obiectivele privind protecția mediului. Sigur că ă, trebuie să avem în vedere însă și protejarea economiei europene vis-a-vis -vis de economiile din afara Uniunii Europene și îi mulțumesc din acest punct de vedere raportorului Duncan că uh, atrage atenția și asupra uh, amenințărilor uh, din afara Uniunii la economia noastră și care în vedere aici repartizarea unor certificate gratuite. Pentru multe sectoare nu este posibil în clipa de față să mărești capacitățile, de pildă în industria oțelului sau în legătură cu producerea de chimicale cu efect de fertilizare. Aici există poate și o limitare de la 0,3% a certificatelor față de produ- propunerea inițială a Comisiei. Eu cred că acești integratori, până la urmă, trebuie să fie adaptați la situația reală, pentru că există sectoare care sunt deosebit de afectate de către, de către politica de mediu pe plan comunitar. Nu pot aici să intru în amănunte, dar cred că putem până la urmă îmbunătăți formula de repartizare a certificatelor uh, gratuite. Este nevoie nevoie de un mecanism flexibil care să uh, poată să permită sporirea repartizării unor certificate gratuite. Uh, însă, aici să eliminăm contradicțiile uh, în formula anvizajată în clipa de față. În ce privește mecanismele de compensare, cred că ar trebui să se uh, referă și la statele care au un uh, PIB sub media europeană. Eu cred că aceste lucruri uh, în clipa de față necesită o perfecționare. Și în ce privește evaluarea costurilor uh, făcută de către Comisia care decurg din politica de mediu, Ehm, eu cred că aici, de asemenea, eh, criteriile nu sunt eh, analizate în amănunt. Și Ian Duncan a făcut trimitere la mecanismul de compensare și la eh, rolul Comisiei Europene și a Băncii Europene de Investiții. De asemenea, la rolul statelor europene din așa numita veche Uniune. În ce privește uh, scoaterea la licitația unor certificate în raport cu uh, demersurile de inovare și de transfer de tehnologie, aici este nevoie de mai mare flexibilitate la, privind mijloacele de finanțare în anii următori sistemul de licitare a certificatelor. Sigur, este o idee binevenită, dar în ce privește planurile de investiții, ele trebuie să fie păstrate și sprijin aici ideea de utilizare a mijloacelor financiare în cadrul uh, mecanismului de compensare. Dar uh, totul ar trebui să deruleze într-o deplină transparență și printr-un control uh, public. Proiectul prevede și o facilitare eh, și o ușurare a eh, efortului administrativ, astfel încât eh, comerțul cu certificate să fie unul realist. Mulțumesc. Mulțumesc la rândul meu. Ian. Nu domnul Karl-Heinz Florenz. Aici dezbaterea a început cu o întrebare. Joia da sau joia nu? Nu. Lucrurile nu sunt la fel de uh, simple. Eu uh, îmi doresc foarte mult ca domnul Duncan să continue să lucreze uh, la acest raport. Dar cine va spune nu după o procedură atât de uh, îndelungată, va trebui să accepte și rezultatul referendumului. Deci, uh, dacă după această dezbatere pe care o purtăm de ani de zile veți spune nu, atunci nu este suficient uh, ca grupul dumneavoastră să uh, continue raportul sau grupul dumneavoastră va trebui să decidă dacă nu uh, vă luați până la urmă jucăriile și uh, renunțați la continuarea acestui raport. Deci, eu, din acest punct de vedere, mă simt acum chiar pe picior de război, pentru că oricât toleranță am avea dacă după dumneavoastră veți decide eh, până la urmă nu, eh, joi, atunci cred că altcineva trebuie să continue raportul. Mulțumesc foarte mult, bun. Vom avea timp să discutăm aceste probleme. Domnul Leinen. Da. Să sperăm că nu va trebui să vină uh, și uh, camionul în care să ne strângem mobila și să putem uh, să continuăm așa cum am început până acum, pentru că uh, eu îi sunt recunoscător lui Ian Duncan pentru modul în care a lucrat uh, pe acest dosar și este interesant să ascultăm toate opiniile. Eu Împărtășesc convingerea colegilor că trebuie să avem o politică vis-a-vis -vis de mediu care să fie credibilă și că asta înseamnă că și instrumentele noastre trebuie să fie credibile și, din păcate, acest sistem de certificate de emisii în cea de-a treia sa etapă nu a fost prea uh, convingător și ca atare trebuie să îmbunătățim lucrurile, să creăm stimulente pentru uh, administrarea nivelului de emisii, lucrurile să devină mai suportabile și pentru sectoarele afectate direct. Și eu cred că dispunem de cheia necesară pentru a eficientiza instrumentele. Avem promis uh, o reducere cu 40% a nivelului de emisii, iar uh, sistemul de comercializare uh, a certificatelor trebuie până la urmă să permită atingerea acestei promisiuni, dacă nu va trebui chiar să fim mai ambițioși. Dar Peter Lise a spus că pe lângă acest sistem de comercializare a certificatelor, trebuie și alte sectoare să contribuie. Uh, am înțeles deja că și sectorul transporturilor este unul în care emisiile de noxe uh, cresc și ar trebui să implicăm până la urmă și transportul naval. Și mă întreb dacă nu cumva și transportul rutier pentru că uh, până la urmă și aici trebuie să ne gândim uh, uh, cantitatea de combustibil care se folosește, tipul de combustibil și cât de mult cresc până la urmă emisiile pentru că este de fapt o lacună a sistemului ETS, că nu cuprinde decât industria și nu și uh, transportul și până la urmă chiar și consumul uh, de combustibil pentru încălzirea clădirilor, de pildă. Dar în viitor ar trebui să ne gândim, deci, că ETS-ul trebuie să cuprindă și alte sectoare. Dar acum, în cadrul acestui sistem, imaginate noi, ETS-ul ar trebui de asemenea să existe o repartizare mai atentă a certificatelor gratuire, gratuite. Nu trebuie să fie un fel de autoservire la care reprezentanții industriei sosesc și se servesc uh, de asemenea certificate și trebuie să ne gândim câte etape introducem, pentru că o abordare în mai multe trepte ar putea fi o posibilitate pentru uh, a um, încerca să reglementăm uh, diferențele de intensitate um, în ce privește diversele sectoare industriale aflate în competiție pe piață. Să începem poate de la 0,3 uh, și să ajungem până la 1,5 pentru că aici există sectoare industriale diferite cu necesități diferite în deceniul următor am uh, am participat la multe manifestări uh, pe această temă. Este nevoie de tehnologii tip breakthrough care să creeze o breșă tehnologică la un moment dat. Uh, iar aici nu se pune problema doar în industria oțelului, dar și a metalelor care nu înseamnă producția de oțel. Cine va avea aici un impact novator care va crea o brejă pe piață în deceniul următor? Pentru că abordarea actuală poate este insuficientă, este nevoie poate și de recurgerea la Fondul European de Investiții Strategice, EFSI, și de un pachet întreg care să stimuleze până la urmă demersurile de modernizare și pentru ca prototipurile care vor fi dezvoltate să poată fi utilizate și de alte sectoare industriale. Ar fi un sector care să se formeze în felul acesta, dar sigur că anumite regiuni vor fi mai afectate decât altele și trebuie să ne gândim și la impactul social și poate că din aceste fonduri ETS s-ar putea crea un fond uh, de uh, justețe socială. Avem uh, ca atare intenția să înaintăm o serie întreagă de amendamente și sperăm ca în felul acesta, în întâlnirile cu raportorii din umbră, să putem obține o majoritate substanțială, pentru că acest dosar nu trebuie să plece din Parlament cu o slabă susținere, pentru că știm că și Consiliul până la urmă va trebui să binecuvânteze demersurile noastre și este important ca susținerea să fie masivă. Mulțumesc, domnul Gip. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc uh, lui Ian Duncan pentru proiectul de raport foarte interesant. Acest dosar este unul important și vedem câte uh, riscuri există pentru diversele țări care eh, urmează să fie într-un fel cenzurate, dacă pot eh, să formulez acest termen, pentru activitatea economică care se bazează în clipa de față substanțial pe utilizarea cărbunelui. Pentru că trecerea la alte tipuri de combustibil eh, impun un proces pe termen lung, modernizarea industriei, reorientarea industriei, dar sigur că acele sectoare care dispun deja de o tehnologie modernă uh, vor uh, fi într-o situație uh, avantajată din start. Și nu este vorba doar de a reduce emisiile prin utilizarea unei cantități mai mici de combustibil poluant. Există și un proces natural care trebuie să fie avut în vedere utilizarea surselor regenerabile de energie, care pot constitui până la urmă o ușurare a sistemului. Dar, sigur, să nu se producă până la urmă uh, uh, un sistem de o formulă de delocalizare a carbonului care să uh, devină un risc. În ce privește sistemele de încălzire. Și uh, aici uh, uh, accentele vor cădea pe acele întreprinderi care poluează mai puțin. Dar sectorul energiei termice trebuie să vedem câți utilizatori individuali va avea. Pentru că și centralele termice trebuie până la urmă să fie tratate în contextul sistemului ETS. În clipa de față nici nu sunt cuprinse în formula ETS. iar în uh, regiunile cu o densitate mare a populației, problemele se pun altfel decât în ce, regiunile mai puțin uh, populate. În ce privește energia, uh, uh termică și uh, combinarea cu uh, producerea de energie electrică din alte surse. De asemenea, sunt situații uh, speciale în țara mea, uh, de pildă, la o producerea de 6 kW de energie, există deja o asemenea formulă de combinare de surse de combustibil. Și este o nouă arhitectură care poate fi avută în vedere în uh, contextul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii. În contextul fondului de modernizare, există uh, propunerea de a modifica repartizarea, dar trebuie să avem în vedere și eficiența producției de energie prin combinarea surselor. Utilizarea tehnologiei biologice în stocarea carbonului este o uh, tehnologie scumpă, dar cu un mare potențial care poate fi bine gândit din punct de vedere politic. Iar în ce privește capacitatea de absorpție a emisiilor uh, în păduri, nu s-a avut în vedere acest lucru. Deci, ar trebui ca în varianta definitivă să avem în vedere și această posibilitate de captare a carbonului uh, în păduri. Iar potențialul de captare al uh, solului Aici uh, agricultura poate juca un rol și este vorba despre o tehnologie prin care substanțele organe pot, organice pot fi menținute în sol. Iar dacă uh, se uh, utilizează prea mulți fertilizatori chimici, uh, impactul asupra uh, culturilor uh, agricole poate fi foarte negativ. Ne aflăm deci în fața unor procese care nu sunt deloc facile. Adesea nu avem în vedere decât acel tipuri de sol care uh, au de suferit în urma unei uh, activități industriale prea uh, intense. Președintele, mulțumesc, îi dau cuvântul domnului Dante. Mulțumesc, domnule președinte. Susțin, desigur, cele spuse de coordonatorul grupului meu, însă aș dori să insist asupra a două elemente. Mai întâi aș dori să-mi exprim regretul pentru introducerea aici a abordării pe paliere, pentru că mi se pare că duce la o reducere a cotelor la nivel gratuit pentru anumite sectoare, în condițiile în care reducerea gazelor cu efect de seră, dar și condițiile de concurență la nivel internațional, nu au înregistrat schimbări majore și de aceea mi se pare că industria noastră ar avea de pierdut din punctul de vedere al competitivității pe plan internațional. Apoi încă un subiect pe care îl consider insuficient abordat, îl reprezintă situația în care nu se poate identifica conținutul de carbon pe produs. O componentă de biomasă a fost introdusă aici de către comisie. Lipsa unei cote ar permite uh, să ar îngreuna atingerea unor obiective în materie de ETS. Este o măsură care nu mi se pare că este adaptată siturilor uh, industriale de mari dimensiuni, pentru că ar presupune ca o consumarea unor cantități uriașe de biomasă, cum ar fi lemnul. Poate că pentru întreprinderile mici aceasta reprezintă o soluție, dar în niciun caz pentru macro-întreprinderi, de aceea cred că ar trebui să ne gândim la criteriul durabilității în folosirea biomasei, adaptat condițiilor locale, utilizarea biomasei nu trebuie să producă mai multe pagube din punctul de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră decât gazele. Transportul de biomasă reprezintă el însuși o sursă de emisii extrem de importantă. Mulțumesc și acum doamna Evi. Mulțumesc, domnule președinte. Mă scuzați că am întârziat uh, și n-am putut asista la prezentarea raportului de către domnul Duncan. Însă aș dori să exprim câteva observații cu caracter preliminar. Aș dori să-mi exprim aprecierea pentru inițiativa domnului raportor, a ieșit acum din sală, dar îi mulțumesc în orice caz. Mulțumesc pentru inițiativa sa de a organiza reuniune, reuniunile tehnice la care am putut participa și care s-au dovedit extrem de folositoare. De asemenea, pentru propunerea de creștere a factorului linear de reducere. Cred că ar trebui să mai insistăm însă asupra acestui lucru, fiindcă pe de altă parte știm că încă din momentul de față factorul linear de reducere de 2,2% abia ajunge pentru a răspunde obiectivelor de redu reducere a emisiilor până în 2030 cu 40% și este în orice caz complet incapabil de a, reduce, de a ne permite atingerea obiectivelor pentru 2050, de 50% reducere a emisiilor, obiective care trebuie atinse pentru a ne respecta angajamentele asumate. Deci ar trebui să fim mai curajoși la acest subiect și fără îndoială noi vom înainta și amendamente în acest sens. Nu suntem de acord cu posibilitatea de extindere a pragului pentru mici emițători și medii emițători la 50.000 de tone pe an și nu suntem de acord nici cu propunerea de revizuire în sens mai amplu a evaluării riscurilor de expunere la mm, procesul de delocalizare a carbonului, pentru că, așa cum am putut vedea în urma studiilor recent publicate, este puțin probabil ca, chiar și cu un preț de 40-50 uh, mm, de euro pe tonă pentru mm, dioxidul de carbon, să poată uh, să se înregistreze niveluri de oscilare a delocalizării într-atât de semnificative. De aceea nu suntem de acord cu extinderea măsurilor care vizează acest proces. Pe de altă parte, suntem de acord cu revizuirea pragului în procente pentru a se evita în special uh, profiturile nejustificate, profiturile de tip windfall. Referitor la fondul pentru inovare, îl putem susține de plin, pentru că numai prin intermediul inovării și printr-o scădere autentică a emisiilor putem să sperăm la o reducere a presiunilor asupra prim, climei și nu printr-un simplu sistem de plată a emisiilor, a cotelor de emisii. De aceea, noi considerăm că fondurile ar trebui să vină în sprijinul îmbunătățirii tehnologiilor legate de energiile regenerabile și legate de diferitele procese de reducere a emisiilor, dar nu suntem deloc de acord cu procesul de uh, relansare a captării și stocării carbonului. Alocarea fondurilor trebuie să se bazeze doar pe cantitatea emisiilor evitate, emisiile care nu s-au mai realizat, iar această directivă ar trebui să se alinieze obiectivului său real, și anume reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Este scopul principal al, acestei, al acestui act normativ Așadar, noi uh, vom înainta o serie de amendamente în acest sens pentru a recalibra această directivă și a o face să respecte propriul său uh, obiectiv, pentru că, așa cum s-a văzut până acum, ea s-a dovedit ineficientă, se pretează la speculații, la fraude, așadar trebuie să facem în așa fel încât să garantăm ca acest instrument legislativ să funcționeze corect, dar și în, acela, în același timp să dăm dovadă de curaj în procesul acesta, al minte riscăm să nu ne putem atinge obiectivele pe care ni le-am asumat. Mulțumesc foarte mult. Înainte de a da cuvântul Comisiei, Uh, astăzi uh, aș reaminti că sunt colegi care participă la o altă ședință care se suprapune cu ședința noastră, de aceea lipsesc din sală. Și acum dau cuvântul comisiei, reprezentantului acestuia. Uh, Mr. Damien Meadows. For... Bun, dau cuvântul uh, reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, și în numele Comisiei aș dori și eu să-i mulțumesc domnului raportor Duncan pentru raport și pentru munca pe care a desfășurat-o în spiritul consultărilor cu colegii săi în ultimele luni și cred că asta se vede în dezbaterea care tocmai s-a purtat. Salutăm raportul acesta, precum și amendamentele la care s-au referit uh, astăzi uh, colegii domnului uh, raportor. Noi uh, am înaintat o propunere înainte de vacanța de vară, în urma concluziilor Consiliului din 2014. Directorul general uh, a vrut să arate clar că se dorește schimbarea Uh, acestei propuneri legislative, dacă este ca ea să fie îmbunătățită și să vedem împreună cum să facem lucrul acesta. În orice caz, propunerea Comisiei este aliniată concluziilor Consiliului la care m-am referit. Mai mulți vorbitori s-au referit la importanța acordului de la Paris. ETS nu este singurul uh, instrument, nu este singura noastră măsură. Vineri, săptămâna trecută sau acum două săptămâni, Comisia a venit cu propunerea de ratificare a acordului de la Paris. Sperăm ca procesul să se desfășoare cât mai rapid. Am lucrat intensiv și la propunerea privind partajarea eforturilor și privind uh, LULUCF, utilizarea terenurilor și silvicultură, ambele sperăm să fie gata până la vacanța de vară în legătură cu 3-4 lucruri uh, ridicate astăzi în discuție. Și pentru a răspunde întrebărilor adresate direct Comisiei, în ce privește acordul de la Paris și cu privire la credibilitatea politicilor europene în materie, este fundamental ca sistemul ETS să fie bine formulat. Am analizat cu atenție cele spuse și cele întreprinse de China sau Corea, de exemplu. Deci este fundamental ca mm, să ne, să ne alocăm timpul necesar pentru ca sistemul ITS să fie corect conceput. Domeniul benchmark-urilor este de asemenea foarte important. Comisia se bazează pe date concrete legate de alocarea adecvată, procent de 10% pentru instalații și încă un lucru care a fost uh, obiectul uh, deciziei nu prin comitologie, ci prin codecizie. Acesta este un element extrem de interesant, tocmai de aceea ni s-a părut interesant și ce propunea raportorul, rate suplimentare, în condițiile în care Comisia a propus să se bazeze pe date concrete și date reale. Apoi, tehnologiile performante și finanțarea pentru inovare. Este fundamental ca astfel de tehnologii să fie puse în aplicare pe piață. Este o temă de asemenea deosebit de importantă, prin urmare salutăm atenția care se acordă acestui subiect. Referitor la mici emițători, aș dori să subliniez că propunerea Comisiei include și posibilitatea de opt-out pentru mici emițători. Suntem și noi de acord că trebuie evitată povara administrativă excesivă și trebuie găsit echilibrul corect în acest domeniu și ultima observație la care voiam să mă refer o reprezintă utilizarea veniturilor obținute din uh, comercializarea certificatelor. Se utilizează în prezent 90% din veniturile din licitare pentru a aborda problema schimbărilor climatice și pentru a se adapta la efectele sale. Asta este și în conformitate cu dispozițiile din soft law. În um, propunerea comisiei se sugera finanțarea din aceste venituri a procesului de tranziție uh, și ne bucură faptul că se acordă atenție acestui subiect. Apoi au fost câteva întrebări. Cum a ajuns comisia la cifra de 57%, întreba domnul Poci. Nu o să răspund acum detaliat, am să spun doar că comisia a răspuns în scris statelor membre cu privire la modul exact de calcul al procentului de 57 în uh, documentele noastre. Mă voi consulta cu colegii pentru a vedea dacă pot să vă pun la dispoziție explicația pe care noi am transmis-o în scris statelor membre în legătură cu acest procent de 57. În ce privește silvicultura și Comisia este de acord că toate sectoarele care sunt implicate în problema schimbărilor climatice sunt importante, așa cum s-a văzut și în, uh, acordul de la Paris. Referitor la silvicultură, va exista, după cum spuneam, o propunere până la vacanța de vară în care să încercăm să abordăm problema silviculturii și a utilizării terenurilor în angajamentul de reducere a emisiilor. De asemenea, referitor la biomasă, o altă temă menționată astăzi referitor la încălzire și la posibilitatea de a se realiza uh, sisteme de încălzire uh, urbană uh, mai eficiente. Nu putem rezolva mm, printr-un singur element toate problemele legate de schimbările climatice și cred că este corect uh, să impli implicăm și subiectul acesta al încălzirii centralizate la nivel urban. Dar statele membre vor veni cu propriile politici de reducere a emisiilor în afara cadrului ETS. Și aici se, va, se vor cuprinde și problemele legate de încălzirea locuințelor. Apoi, clauza de revizuire. Comisia este perfect de acord că ar trebui să avem în vedere problema aceasta a evaluării acordului de la Paris, inclusiv în contextul legislației europene și sperăm să producem un document în acest sens până la vacanța de vară. Vă mulțumesc! După comisie, îi dăm cuvântul raportorului pentru a încheia dezbaterea dar avem o, prim, o solicitare specială din partea unui coleg care participase la ședința celeilalte comisii, uh, așa încât vă dau cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult. M-am, m-am simțit bine într-o altă ședință a unei alte comisii, prima parte a acestei ședințe, dar aș dori să intervin la rândul meu în dorința de a reacționa la unele lucruri care s-au spus, chiar dacă nu le-am auzit cu urechile mele, însă cam știu la ce se referea domnul Duncan. Câte ceva în legătură cu strategia domnului Duncan, mai întâi. Cam, cam la asta mă așteptam. Este strategia dumnealui. Cam, cam uh, acestea sunt lucrurile pe care ne așteptam să le obținem. Este o strategie foarte periculoasă, aș spune eu, pentru că un astfel de raport reprezintă întotdeauna un pretext ca industria să încerce să dilueze lucrurile. Mergem apoi la plenară, apoi avem discuția în Consiliu. Niciodată, atunci când uh, uh, venim cu un uh, raport în Comisia Envi, acel raport să fie exact cel adoptat apoi la Consiliu. Deci, cred că Uh, strategia aceasta este greșită din partea domnului Duncan pentru că rezultatul final va fi mai scăzut în calitate decât cel cu care pornim, decât element, uh, raportul cu care pornim. Domnul Duncan uh, este întotdeauna foarte mândru de cele trei ambiții principale mm, cu care se mândrește. Mai întâi trebuie să vedem ce facem cu uh, succesul acestor politici și coerența lor. Directiva privind regenerabilele n-ar trebui să, să se întâmple, pentru că asta duce la o reducere prea mare a emisiilor, ne spune dumnealui. Deci trebuie să renunțăm la o politică de succes numai ca să finanțăm ITS, ne spune domnul Duncan. Iată, cred că este exact ce nu trebuie să facem. Dacă vrem să fim ambițioși în materie de ETS, n-ar trebui să avem în vedere uh, partea de suprapunere a politicilor, ci trebuie să ne propunem un uh, plafon mai adecvat pentru ETS. A doua observație. Uh, țările își pot retrage, își pot retrage uh, cotele în, în exces. Da, pot, acesta e cuvântul cheie, dar știm că nu o să se întâmple niciodată, pentru că sunt o mulțime de lucruri pe care statele membre le pot face, numai că nu le fac. Așa că asta nu este o ambiție, domnule Duncan, ci o propoziție așa frumoasă. Apoi spunem că poate mai târziu vom avea o revizuire și apoi începem să vorbim de 2023. Asta înseamnă o amânare și știu exact ce o să spune industria. Vai de mine să nu schimbăm regulile în timpul jocului. Jocul este, că, apropo de asta, jocul este etern. Așa că niciodată n-ar trebui să mai schimbăm regulile. Dacă facem evaluarea în 2023, domnule Duncan, să știți că poate nu o să mai auzim vreodată de vreo schimbare. Însă noi trebuie să purtăm o discuție extrem de importantă și deci lupta pe care trebuie să o ducem începe acum. Acum trebuie să discutăm de nivelul de ambiție și acesta este și miza acestui document. Și aș avea și câteva propuneri, fiindcă am impresia că IPP și ECR sunt uh, în acord, în sensul că consideră că dacă vorbim despre benchmark-uri, trebuie să vorbim și despre emisiile reale. Bine. Dacă acestea din urmă sunt chiar așa de importante, hai să punem baseline-ul în 2021 în baza emisiilor reale de până în 2021 și nu de până în 2015, fiindcă 27% este uh, nivelul emisiilor Uh, pe care l-a uh, redus Uniunea Europeană și nici măcar nu e nevoie de 27%, noi ne-am angajat la 20%. Prin urmare, haideți să vorbim de emisiile reale dacă vorbim despre benchmark-uri. Interesant însă că nu vorbim despre baseline, deși vorbim despre uh, benchmark-uri. Îi spun acestea domnului Duncan, sunt convins că va porni apoi, va, va demara apoi o discuție în legătură cu schimbarea benchmark-urilor. Și apoi, al doilea element, factorul linear de reducere. Ni se spune că există posibilitatea de creștere a factorului linear de reducere. S-a spus chiar în Consiliu ieri acest lucru. Dacă domnul uh, Duncan vrea să secondeze dezbaterea aceasta, se pune întrebarea sau vrea dacă să o omoare în fașă. Eu cred că ar trebui ca dezbaterea aceasta să aibă loc, Comisia Envi trebuie să facă presiuni în acest sens și trebuie să ne gândim la faptul că 2,2, cifra propusă, nu are cum să aducă la minus 80% în 2050 toată economia Uniunii Europene, nici măcar la nivelul cel mai de jos al scenariului privitor la 2, 2 grade Celsius, ceea ce nici într-un caz nu reflectă uh, acordul de la Paris. Nu e nevoie de niciun fel de evaluare în 2023 ca să ajungem la concluzia aceasta, o putem trage încă de pe acum. Mod, propunerea mea modestă este ca măcar să ne asigurăm că factorul linear de reducere să fie în linie cu nivelul cel mai ridicat al scenariului cu 2 grade Celsius. Vorbim, deci, de acest scenariu în, partea, în, partea, în limita superioară a acestui scenariu, ca măcar să avem o șansă de a ne atinge obiectivul de 2 grade Celsius. Sunt câteva observații modeste, sunt convins că uh, vor fi alții care vor spune că sunt, suntem prea modești. Și acum în legătură cu Fondul pentru Inovare. Da, inovarea este esențială, dar ce face domnul Duncan? În primul rând, 150 de milioane de alocări de certificate nealocate sunt transferate aici și e o problemă aici, pentru că, în primul rând, Comisia a folosit deja aceste certificate nealocate în propunerea sa și, în plus, către NR, așa cum propune Comisia, dar conform domnului Duncan, aceiași 150 de milioane merg și în fondul de inovare, deci numărăm de două ori. Și în al doilea rând, de ce numărăm alocări neutilizate din faza anterioară pentru cea de-a patra? că nu face decât să dilueze propunerea noastră. Dacă vrem să majorăm fondul de inovare, m-aș bucura, dar să facem acest lucru cu certificatele neutilizate în faza a patra. Acestea ar trebui din faze anterioare pur și simplu șterse. Haideți să folosim fondul de inovare într-o manieră inteligentă și nu diluând obiectivele pe care de fapt ni le propunem. Și acum o ultimă observație care vizează faimoasa discuție dacă am avut uh, suficiente certificate scoase la licitație. Aici trebuie să fim clar dacă este nevoie de un factor de corecție transsectorial, pe care de fapt cu toții vrem să le evităm, asta înseamnă că de fapt deja acordăm prea multe alocări gratuite, certificate gratuite pentru acele sectoare care nu au nevoie de ele. Acordăm deja, domnule în 30% uh, către acele sectoare care nu au concurență internațională și care au fost folosite doar pentru ajutarea acelor sectoare care au probleme cu concurența internațională. Și atunci, de ce le dăm uh, pe gratis? Haideți să nu mai facem. Pentru că uh, cu cât dăm mai multe gratuit, fără motiv, cu atât uh, va fi nevoie mai mare de un factor de corecție transsectorial. Și trebuie să ne asigurăm că obțin aceste certificate gratuite acele sectoare care au nevoie. Sigur că fiecare sector cu care discut spune că avem nevoie de mai multe certificate alocate gratuit. Niciun sector nu va spune că uh, n-ar avea nevoie. Pentru că nu, nu o să fim răi cu ceilalți. Dar atâta timp cât nu o faci, nu o să avem de-a face decât cu un lobby la care trebuie să își plece ascultarea politicienii și în final ajungem la acest factor de corecție transsectorial. Deci dacă vreți să evităm acest lucru, vă rog să fiți ceva mai dur și să dăm aceste alocări gratuite doar pentru acele sectoare care chiar au nevoie, ceea ce ar însemna o nouă abordare pe paliere uh, și nu cea care a fost propusă. Mă voi opri aici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Vom încheia acum dezbaterea, dând cuvântul raportorului nostru, domnul Duncan. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, bine că a și ajuns bas, pentru că dacă nu ar fi fost aproape armonie completă. Este mult mai greu să reacționezi atunci când uh, nu ai participat la o dezbatere și de aceea uh, mă voi repeta cu îngăduința dumneavoastră prima, uh, <clears throat> primul criteriu clar la care mă refeream este că aceste ca, ca politica în domeniul regenerabil să fie funcțională. De la această premisă plecăm. Alocările care nu sunt necesare trebuie eliminate tocmai pentru a stăvili oferta. Dacă sunt de succes, atunci va trebui calculată cât de mult și cât interacționează o politică cu cealaltă, domnul Belet, și n-ați auzit nici observațiile uh, dânsului. Nu trebuie să ne uităm doar la cele uh, politici care se suprapun, ci mai ales la cele care interacționează. În ceea ce privește uh, eliminarea uh, obligatorie, din partea mea, așa să fie, nu voluntară, pentru că dacă o țară semnează acordul de la Paris, uh, atunci trebuie să își respecte cuvântul dat. Statele membre trebuie să își asume uh, ceea ce au semnat. Deci dacă semnezi acordul de la Paris și nu faci uh, o eliminare a acestor certificate neutilizate, atunci și presa te va arăta cu degetul. Eu cred că asta trebuie să facem. Și atunci vom vedea ce state membre fac parte din uh, statele mai ambiționate și care au mai semnat doar așa de dragul Leli. Dacă Așteptăm cu o revizuire până 2023, așteptăm prea mult. Uh, am spus că trebuie să începem de acum, am spus asta mai devreme, ceea ce înseamnă că până în 2023 vom demara deja ceva. Nu vom fi finalizat, dar vom fi început. Acum, ambiția mea se uh, adresează unei abordări balate pe volum și nu pe factorul de reducere liniar. Dacă putem reduce volumul, atunci putem restarta piața. Una dintre problemele pe care le-am, domnule președinte, și echipa mea mi-a pregătit un discurs foarte uh, prudent, de fapt, și aș dori să spun ceva ce ar fi trebuit să spun mai devreme. Eu nu sunt împotriva unui factor de reducere liniar mai ridicată și m-aș bucura să accept sau chiar să propun un factor de reducere liniar de 2,4% dacă așa ne dorim eu cred că putem să ne atingem ambițiile fără să apelăm și la această acest factor de reducere liniar. În ceea ce privește uh, baza de referință, n-aș avea nicio problemă să o rediscutăm, uh, la fel și alocarea de 150 de milioane către uh, fondul uh, de inovare. În orice caz, eu cred că dezbaterea a fost una foarte utilă și uh, am luat notă de observațiile dumneavoastră pentru că eu cred că putem ajunge la un consens și putem realiza ceea ce ne-am propus. În ceea ce privește calea de urmat, așa cum vă spuneam, trebuie să plecăm de la acordul la Paris și putem, într-adevăr, să obținem o modificare serioasă în sistemul ETS prin abordare bazată pe volume. Așa spunea și Comisia ieri. Dacă ne trebuie un factor de reducere liniar mai ridicat și avem susținerea dumneavoastră prin voturi, atunci o vom face. Nu sunt cineva care ține uh, cu uh, cu dinții de un anume proiect, ci trebuie să vedem ce anume putem obține cu un consens cât mai mare. Eu sunt democratic. Dacă nu vă place raportul meu, atunci uh, schimbați-l. Eu vin dintr-un grup mic și nu pot să redactez acest uh, raport singur și am spus asta în nenumărate rânduri. Și încă ceva, pentru că m-am încălzit. Eu nu vreau să avem acest dialog pe um, media uh, socială. Uh, vreau un dialog uh, față în față, privindu-ne în ochi, pentru că nu suntem ca într-un film de benzi desenate. Complexitatea acestui subiect este extraordinară și trebuie să o gândim pe bucățele. Și da, și Uh, silvicultura trebuie să facă parte din acest pachet, dar nu face parte din mandatul meu. Sigur că și ETS și non-ETS trebuie văzute în ansamblu, dar uh, asta cu propunerea vine comisia. Nu o fac eu. Deci, revenind, cred că putem face progrese împreună. Mă uit către toți dintre această sală, nu doar cei care stau în fața mea, eh, ci și către asistența, căror contribuție valoroasă nu trebuie trecută cu vedere. Putem face progrese, dar doar dacă o facem în mod inteligent și trebuie să vedem unde vrem să ajungem și trebuie să ne ținem de Paris și eh, plecând de la 1,5 grade. Industria trebuie să recunoască că ăsta este obiectivul, dar în același timp trebuie să admitem că fac parte din uh, lumea noastră economică necesară, pentru că dacă nu uh, am da dovadă de mediocritate. Și mă voi opri în curând. Eu cred că putem progresa și putem uh, face acest uh, lucru împreună, necălcându-ne pe bătături. Îmi cer scuze, poate pentru că am vorbit mai mult, aș dori să mulțumesc celorlalți raportori din umbră pentru uh, susținerea lor și pentru contribuțiile lor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum, înainte de încheierea acestui, acestei reuniuni, vă reamintesc că calendarul, 28 iunie ora 12 termenul limită de depunere amendamentelor și votul în MB pe 8 decembrie, probabil în plen undeva în februarie 2017. Nu mai avem niciun punct pe ordinea noastră de zi în această dimineață. Încheiem reuniunea acum și ne revedem la ora 3. Și vă reamintesc că astăzi la ora 15 președintele Parlamentului împreună cu secretarul general al Parlamentului vor veni în comisia noastră pentru semnarea acordului EMAS.